fine. I have, I have mine. Don't worry. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich bitten, jetzt in... noch. Doamna și domnilor, da? Domnule președinte, am o întrebare referitoare la votul privind raportul pentru Albania. Dacă Albania și Kosovo vor fi comasate. Am dori să, aș dori să știu dacă acest raport este valabil și pentru Kosovo. Dau acum cuvântul domnului Fleckenstein datorită uh, relațiilor strânse pe care le are cu domnul prim-ministru Rama. Am discutat pe larg ieri această temă și datorită faptului că termenele limită au fost depășite. Nu am mai putut uh, include punctele referitoare la interviul respectiv și însă vom ține seama de toate aceste aspecte pe parcursul acestei săptămâni, astfel încât să avem o unică poziție a Parlamentului European. Domnul președinte, nu este posibil să recurgem la un amendament uh, oral, pentru că astfel am putea să clarificăm situația, uh, eventual în în rândul considerentelor, de exemplu, o jumătate de propoziție prin care spunem că da, acest uh, raport se referă exclusiv la Albania. Nu? Dacă este suficient pentru colegi, începem cu votul. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la amendamentul 37 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acum amendamentul 40 40. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 45 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 46 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 47 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 48 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 până la 51, toate împreună, cine stă pentru, împotriva abțineri se resping. 52 pentru, împotriva abțineri se respinge. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se respinge. 57 pentru, împotriva abțineri se respinge. 58 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59 pentru. Nu. 59 este caduc pentru că a fost adoptat 58. 60. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 93 pentru, împotriva abțineri se respinge. 94 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 95 pentru, împotriva abțineri se respinge. 96 pentru, împotriva abțineri se respinge. 97 pentru, împotriva abțineri se respinge. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 100 pentru, împotriva abțineri să respingă 101 pentru, împotriva, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu 33 de voturi pentru 25 împotriva, 102 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se respinge. 105 pentru, împotriva abțineri se respinge. 106 pentru, împotriva abțineri se respinge. 107 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul oral 1, cine este pentru, împotriva abțineri verificăm. Abstimmung ist S-a închis votul, încă nu. 37 pentru, 16 împotriva, se adoptă. Votăm acum 109. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținere se respinge. Amendamentul de compromis 9 pentru. Împotriva. Abținere se adoptă. 118 acum. Pentru împotrivă, abțineri, Să respinge. Ați votat împotrivă. 118. Celălalt l-am votat în urmă cu o jumătate de oră. 118. Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. s votul. 25 de voturi pentru, 33 împotriva, se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de, comprom- de compromis 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotriva abțineri se respinge. 130 pentru, împotriva abțineri se respinge. 131 pentru, împotriva abțineri se respinge. 132 pentru, împotriva abțineri se respinge. 133 și 134 împreună pentru, împotriva, abține, se resping. 136 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 135 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 144 acum, pentru, împotriva abțineri se respinge. 144. Über Kompromiss 13. Înainte de com, amendamentul de compromis 13. Mai votăm din nou 144 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 157, vot pe părți, prima parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 și 159 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul oral 2 văd pe părți, pe două părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru, împotriva abținări se adoptă. 170 pentru, împotriva abținări se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abținări se adoptă. Amendamentul 173 pentru, împotriva abținări se adoptă. 174 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Domnul Fleckenstein, vă rog. În ceea ce privește compromisul 16, am un amendament oral pe care vi-l uh, anunțasem dinainte. Vă rog, cer ca la uh, rândurile 2 și 3 să introducem o referire la, la să ștergem trimiterea la grupurile minoritare din Albania și din uh, Macedonia și am discutat acest lucru cu liberalii. Există vreo obiecție adusă acestui amendament oral? Văd că nu. Atunci uh, votăm cu acest amendament oral. Cine stă pentru? Compromisul 16. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 189. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 190. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 191 pentru, împotriva abțineri se respinge. 192 pentru, împotriva abțineri se respinge. 1 și 1 pe 2 pentru, împotriva abțineri se respinge. 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se respinge. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 23 pentru, împotriva, abțină să respinge, 24 pentru, împotriva, abțină să respinge, 26 pentru, împotriva abțină se adoptă, 27 pentru, împotriva abțină se adoptă, 28 pentru, împotriva abținări se respingă. Vot electronic pentru întregul raport. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Raportul se adoptă cu 50 de voturi, nu, 50, 51 de voturi de dragul analelor, 3 voturi împotriva, 4 abțineri. Felicitări raportorilor, raportorului. Wir kommen jetzt zu dem Trecem acum la raportul privind Bosnia-Herzegovina. Raportor este domnul Preda. Trecem la vot. Amendamentul de compromis 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul de compromis 4. Amendamentul de compromis 4. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5, 500 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 53. 500 pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 54 acum. 500 pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm cu amendamentul 65. Cine este pentru amendamentul 65? Împotriva? Abțineri? să respingă. Verificăm cu plăcere. Die Abstimmung ist geschlossen? Oder warten wir noch mehr? Mit 19 zu închis votul, a fost respins cu 19 voturi pentru 32 împotrivă. cinci pentru. Tocmai am votat. 68 și 69 atunci pentru, împotriva abțineri să resping. 70 pentru, împotriva abțineri să respingă. 71 pentru, împotriva abțineri să respingă. 72 pentru, împotriva, abțineri să respingă, 75 pentru, împotriva, abțineri să respingă, 76 pentru, împotriva, să respingă, 77 pentru, împotriva, abțineri să respingă, 78 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 80 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotriva, abținere se respinge. 83 pentru, împotriva, abținere se respinge. 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul de compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la a doua parte a amendamentului 98. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 33 împotrivă, se respinge. 23 pentru și 33 împotriva. Amendamentul 100 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 101 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 102 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 103 pentru, împotriva, abținerii, se respinge. 104 pentru, împotriva, abținerii, se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 106 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 112 pentru, împotriva abțineri se respinge, 113 pentru, împotriva abțineri se respinge, 114 pentru, împotriva abțineri se respinge, 115 pentru, împotriva abțineri Repetăm, nu am fost atent, 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul de compromis 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 126. Prima parte, cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă, a doua parte, cine stă pentru? împotriva, abțineri să respinge. 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul de compromis 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Continuăm acum cu amendamentul de compromis 13 pentru împotriva abțineri se adoptă și de aici trecem la amendamentul de compromis 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la a doua parte de la amendamentele 168 și 169. Cine stă? Nu. Votăm doar a doua parte. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Die Abstimmung S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 15 pentru. Amendamentul oral este caduc dacă a doua parte a amendamentului 167 a fost adoptată. Deci am, supunem la vot compromisul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 177 acum pentru, potriva să le spingea, 179 pentru, împotriva abținere. Cred că a fost adoptat, dar mai bine verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 29 de voturi pentru. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotriva ține se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotriva ține se adoptă. Amendamentul 200 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă a doua parte a amendamentului 204 pentru, împotriva, se adoptă. 210 pentru, împotriva abțineri se respinge, 211 pentru, împotriva abțineri se respinge, 212 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 200 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 214 pentru, împotriva abțineri se, se respinge, 215 pentru, împotriva abțineri se respinge, 216 este caduc. Nu. 216, prima parte. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, verificăm. Erster Teil. Verificăm prin vot electronic prima parte. Ist abstimmung. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Cine stă pentru a doua parte? împotriva abțineri se adoptă. 216 este caduc, 218 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 220 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul uh, 15, spune domnul președinte, compromisul 19. L-am votat în urmă cu 10 minute. Acum avem compromisul 19. Pentru, împotriva, abținere se adoptă. Trecem acum la 229. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 230 pentru, împotriva abțineri se respinge, 231 pentru, împotriva abțineri se respinge, 232 pentru, împotriva, abțineri să respingeți. 233 pentru, împotriva, abțineri să respingeți. 234 pentru, împotriva, abțineri să respingeți. 235 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 236 pentru, împotriva abțineri se respinge, 237 pentru, împotriva abțineri se respinge, 238 pentru, împotriva abțineri se respinge, 239 pentru, împotriva abțineri se respinge, 240 pen, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 241 nu este caduc, amendamentul de compromis 1 pentru,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 deci 27 de voturi pentru, 24 împotriva. 25. 16 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 1 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 2 pentru, împotriva abținerii se respinge. 3 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 4 pentru, împotriva Verificăm. Das war die letzte Abstimmung. S-a închis votul. 16 voturi pentru, 36 împotrivă, se respinge. Acum votul electronic. Cine stă pentru?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 Bitte Herrn Plenkovic, den Vorsitz. Preia domnul Plenkovic conducerea reuniunii. Eu mă duc la negocierile cu Armenia. Hmm? These guys Okay, uh, uh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

Ok, dear colleagues, let us continue. Dragi colegi, haideți să începem, să continuăm uh, cu punctele de pe ordinea de zi de astăzi. Deci punctul 10 de pe ordinea de zi este un debriefing din partea delegației la Beijing și Hong Kong din biroul uh, uh, delegațiilor cu relație cu China. Eu răspund venit domnului Joe Leinen, președintele delegației cu China. Dânsul tocmai s-a întors din uh, vizita în China. După cum știți, și președintele Schulz a fost de curând în uh, China pe 16 și 17 martie. Vreau să vă amintesc de faptul că AFET uh, dezbate uh, acest parteneriat strategic și pregătește un raport actualizat privind relațiile între UE și China. Domnul Belda este raportor și vom dezbate raportul înainte de vacanța de vară și după și va fi adoptat de Parlament în octombrie. O audiere publică privind relațiile dintre UE și China va avea loc la AFET pe 26 mai. Până în aplicare a strategie, a agendei strategice 2020 între UE și China va fi unul dintre subiectele cele mai importante care va fi discutată la summitul UE-China din această vară. Va avea o consultare privind aspecte strategice și de securitate. China a anunțat că dorește relații bune cu toate zonele geografice fără a forma alianțe nu a criticat direct Rusia privind, relația, privind situația din Ucraina și nu s-a alăturat sancțiunilor. Din potrivă, China și Rusia au uh, semnat un contract uh, de gaz în valoare de 300 de miliarde acum un an și președinții se întâlnesc des. China și Rusia au uh, exerciții militare comune pe uscat și pe mare și ar fi bine să știm, domnule Leinen, dacă ați discutat despre uh, aceste aspecte în vizita noastră în China și care ar putea fi rolul Chinei în contextul uh, crizei din Ucraina. Președintele Xi s-a întâlnit cu primul ministru Abe uh, în noiembrie anul trecut. Numărul incidenților între um, uh, China și uh, Japonia în Uh, Marea uh, Chinei de Est um, au fost mai puțin numeroase în ultima vreme, deci ne-ar interesa și cum evoluează relația între China și Japonia. Însă imaginile din sat- de, de satelit arată că China se extinde asupra unor uh, insule artificiale în Marea Chinei de Est și Vietnamul și Filipinele ar putea să reacționeze. Prezența sporită a părților face să crească riscul de incidente nedorite, iar tibetanii se tem de amenințări din partea Chinei și există un risc de radicalizare în zonă. Ar fi important să aflăm care ar fi cele mai importante elemente abordate legate de drepturile minorităților, domnule Lylon. Delegația dumneavoastră a fost și în Hong Kong anul trecut. V-ați întâlnit uh, cu așa numită mișcare a uh, revoluție de tip uh, umbrelă și am dorit să știm dacă s-au făcut concesii în vederea alegerilor din 2017 și dacă guvernul din Hong Kong va vorbi despre planurile, lor de, planurile sale de democratizare și ar fi interesant să aflăm dacă v-ați uh, întâlnit cu reprezentanții mișcării revoluționale va avea loc luna viitoare, va duce învețare între, eh, a relațiilor diplomatice între UE și China și ar fi interesant de aflat dacă s-au prevăzut evenimente la Beijing uh, pentru a marca această aniversare. Domnule Leinen, aveți cuvântul. Yeah, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, într-adevăr, Relațiile sunt uh, de 40 de ani între Uniunea Europeană și China. Pe 6 mai va avea loc o ceremonie la Berlemont și în paralel um, un eveniment și la Beijing. Reinhard Bütikofer, Frank Engel și eu, împreună cu secretariatul, am purtat uh, diferite discuții la Beijing uh, cu delegația, împreună cu delegația europeană, cu uh, Camera Europeană de Comerț, cu Congresul Partidului Popular, cu Ministerul de Externe, cu ONG-uri, cu jurnaliști. Impresia generală este că China e o țară în tranziție. E o țară care se transformă din punct de vedere economic, politic și cultural. Din punct de vedere economic, am văzut că creșterea uh, a scăzut de la 10 la 7%, ba chiar unii spun la 6%, ceea ce a generat uh, ceea ce va genera anumite conflicte în țară de distribuirea forțelor. De asemenea, uh, în plan local există o puternică îndatorare și o discrepanță foarte mare între bogați și săraci, la fel și o bulă imobiliară cu orașe golgoluțe, unde nu locuiește nimeni. Din punct de vedere politic, în ultimii doi ani, țara s-a schimbat. Președintele Xi este principalul factor de putere din țară. Campania împotriva corupției este implementată la intensitate maximă cu uh, forțele militare și cu șeful uh, serviciilor secrete. Președintele vrea stat de drept, nu mai vrea decizii aleatorii în plan local și regional. Unii spun însă că nu e foarte clar dacă reușește sau dacă își dorește asta. Presiunea față de cei care gândesc altfel e mare. În ultimii ani au existat mai multe arestări decât în ultimii 20 de ani în total și se strânge cureaua uh, pentru cei care militează pentru uh, libera exprimare. Valorile occidentale sunt atacate și ele, ONG-urilor le este foarte greu, la fel și fundațiilor occidentale. Ele sunt mereu puse sub suspiciune și sunt controlate. Se pregătește o lege a ONG-urilor cu uh, o înăsprire a criteriilor de uh, omologare și de recunoaștere. Va fi foarte greu, așadar, să construiești un ONG în uh, China. Jurnaliștii se plâng din cauza represaliilor, mai ales în ceea ce privește negarea acordării vizelor. Există jurnaliști care fac raportare uh, din, Hong Kong, din Hong Kong pentru China și până și acestora le este greu să obțină o viză. Din punct de vedere cultural, țara este în tranziție. Tânăra generație nu este foarte interesată de politică. E interesată de un trai mai bun. Același lucru e valabil și pentru uh, clasa mijlocie, care are o mare problemă, de exemplu, cu poluarea mediului înconjurător și atunci uh, poluarea aerului, poluarea apei uh, și Uh, problematica asigurării alimentației devin elemente centrale care preocupă populația și care vizează guvernul. Multe, în multe firme se înregistrează greve pentru condiții mai bune de muncă și de salarizare, la fel și protestele locale împotriva diferitelor proiecte sau decizii ale autorităților au luat amploare. Domnule președinte, dragi colegi, relațiile UE-China sunt importante. Pachetul, uh, acordul de investiție este foarte important. Uh, China uh, e interesată de ritmul accelerat al negocierilor, dar Uniunea Europeană e interesată de substanța acestora. E vorba de accesul la piețe, mulțumit acestui acord investițional. Multe piețe sunt închise firmelor occidentale la ora actuală. Protecția investitorilor este un element foarte important pentru firmele noastre, dacă există sau nu, dacă e cuprinsă în acord sau nu. Acest lucru a fost menționat de Camera de Comerț. China se gândește în continuare la un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Dar pentru acesta este al doilea pas, după ce va fi fost efectuat primul. S-a discutat și despre statutul de economie de piață, Uh, trebuie să luăm o decizie pe marginea acestui subiect până în 2016. Cinci criterii au fost uh, numite cu privire la statutul de economie de piață. Camera de Comerț de la Beijing este sceptică, nu știe dacă China e într-adevăr o economie de piață sau nu, mai ales că joacă un rol special întreprinderile de stat și există restricții față de firmele din Europa care activează în China. Cel mai recent exemplu este din sectorul bancar, unde tehnologia IT e uh, una chinezească, astfel încât uh, băncile trebuie să renunțe la codurile lor uh, și să adopteze modelul chinez. Deci asta nu e economie de piață. Am discutat și despre teme pe politică externă. Am discutat și despre factorul, factorul militar. China este împotriva sancțiunilor la ora actuală. și a asumat un rol pe scena internațională. Uh, s-a discutat despre teritoriile din sud. S-a discutat și despre proiectul de transport cu calea mătăsii, Uniunea Europeană trebuie să se coordoneze, să-și dea seama dacă vrea să participe sau nu și cu ce condiții. Dacă există standarde naționale în ceea ce privește alocarea proiectelor, dacă există concurență loială pentru firmele europene și cele chineze. Deci, The New Silk Road, noua cale a mătăsii, este un proiect important pentru noul guvern. Există și Banca Asiatică pentru Infrastructură și Construcții, AIB. Am văzut că unele țări au participat, altele nu. Uniunea Europeană nu prea a avut ce să spună, ce să contribuie. În continuare e nevoie de coordonare. Eu am spus că avem nevoie de o nouă strategie UE-China. Ultima a fost formulată în 2006. Pe scurt și despre Hong Kong. Dezbaterile au fost interesante uh, cu reprezentanții forței executive, cu Consiliul Legislativ, cu toate părțile opoziției, precum și cu grupurile politice majoritare. Ori mâine, ori săptămâna viitoare uh, va fi așteptată cea de-a doua rundă a consultărilor. Deci o așteptăm cu nerăbdare ca să vedem ce ne propune executivul. Este cel mai mare subiect politic la ora actuală. Calendarul ne arată că în iunie acestui an legea electorală va trebui să fie prezentată, guvernul însă nu are o majoritate în Parlament, iar opoziția are 27 de voturi, uh, guvernul 43, deci uh, lipsesc două voturi pentru o majoritate de două treimi. Marea întrebare este dacă există mișcare înspre un compromis sau dacă pur și simplu va exista un uh, blocaj care să împiedice un succes al legii uh, privind reforma electorală. Mișcarea Occupy există în continuare în jurul guvernului, cu corturile de rigoare, Dar blocarea șoselelor a durat prea mult. Atmosfera s-a schimbat puțin la Hong Kong. Până la urmă mm, s-a intrat în defensivă, a existat un blocaj de 79 de zile uh, al șoselelor. Am văzut că până la urmă, fără mare efect, dorința a fost de a influența alegerile din 2017. Uniunea Europeană și Hong Kongul au relații economice și aici uh, se află în lucru un acord pe investiții, precum și un uh, regim vamal de implementare a normelor vamale. Vrem să protejăm uh, proprietatea intelectuală. Hong Kongul se dezvoltă, crește. Până acum Hong Kongul nu a suferit din cauza statutului său și din punct de vedere economic prosperă. Domnule președinte, cam atât deocamdată din partea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Joe Linen. Dau acum cuvântul raportorului nostru, Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, eh, collega en... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun uh, colegului meu și raportorul din umbra și mai ales domnului Leinen, domnului Butikofer, că am citit cu plăcere excelentul lor raport și analiza lor privind situația în China de după vizita lor în această țară. Uh, acest raport uh, mi se pare foarte util E important să ne concentrăm pe structura în organizare, să analizăm aspectele legate de banca de investiție și investițiile în infrastructură în Asia. Este o chestiune destul de importantă și în ultimele luni am tot discutat despre asta pentru că trebuie să ne coordonăm inițiativele. În uh, presa din țările de jos, săptămâna trecută, a apărut un studiu unor cercetători despre uh, nevoia ca Europa să investească în zonă, dar în mod transparent și pe baza unor standarde clare de responsabilitate socială uh, și de mediu. Deci e un lucru foarte pozitiv că ați abordat situația în China din această perspectivă. China, bineînțeles, este foarte importantă lumea globalizată în care trăim. Și de aceea trebuie să ne asigurăm că în relațiile cu China avem o abordare strategică pe termen lung, nu bazată pe prejudecăți și nici Uh, pe abordări uh, oportuniste. Avem nevoie de abordare strategică uh, cu participarea um, celor din lumea academică și ne bucurăm că ați ținut cont de acest aspect în discuțiile dumneavoastră. Din câte am înțeles, v-ați întâlnit și cu presa internațională și uh, o parte a acesteia s-a arătat interesată de conceptul reciprocității. Unii dintre ziariști eh, la nivel internațional se tem că mass media în China eh, nu se bucură de suficientă libertate. Pentru că în China presa internațională nu are acces liber. Aveți anumite observații în legătură cu acest aspect? Și, eh, după părerea dumneavoastră, cum evoluează lucrurile? În legătură cu Hong Kongul, puteți să ne spuneți mai multe despre climatul politic de acolo, atmosfera uh, în relațiile dintre Hong Kong și uh, restul Chinei. Pentru că uh, am auzit că animozitățile ar fi în creștere și că mulți chinezi merg în Hong Kong și uh, a, această migrație um, pune în pericol întregul Uh, principiu al comerțului liber în Hong Kong. Există probleme legate de alimente, dar și de alte bunuri de consum care fac obiectul comerțului și sunt, sunt și probleme legate de bunurile contrafăcute. Ați discutat despre aceste aspecte? V-ați concentrat um, pe ele? Pentru că uh, dacă se produc multe bunuri contrafăcute, acest lucru ar putea dăuna imaginii țării. Încă o dată am apreciat foarte mult raportul delegației dumneavoastră, un raport foarte realist, foarte instructiv, foarte o analiză excelentă. Ați abordat uh, diferite provocări interne și externe importante și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Vielen Dank, Herr Belder. Und jetzt möchte ich das... Vă mulțumesc, domnule Belder. Și acum dau cuvântul vicepreședintelui delegației Uniunii Europeană China, domnul Bütikofer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a mai adăuga ceva la cele spuse deja de președintele delegației Lainan, mai am și eu câteva remarci. În sectorul IT, deși China uh, oprimă activitățile societății civile și chiar dacă are o politică de discriminare față de investitorii străini, China se transformă tot mai mult într-un hub al inovării și cred că nu putem ignora acest fapt. Își fac singur rău dacă închid accesul uh, investițiilor uh, străine, însă ar trebui să ne gândim și la posibilitatea existenței unei strategii naționale de a asigura o piață de desfacere pentru investitorii naționali, uh, punând uh, piedici în fața investitorilor străini. În al doilea rând, mediul înconjurător și calitatea proastă a aerului, uh, otrăvirea terenurilor și așa mai departe, și așa mai departe sunt teme majore. Un film independent făcut de chinezi fără nicio finanțare străină numit uh, Under the Dome, sub dom, a fost permis să ruleze doar o săptămână, în uh, perioada în care 300 de milioane de chinezi au vizionat filmul respectiv, respectiv ceea ce ne demonstrează cât de relevant este această temă a mediului înconjurător. În al treilea rând, cred că din punctul, uh, din, dintr-un punct de vedere strategic, Uh, planul uh, de a construi o nouă cale a mătăsii nu este aliniat cu planurile eurasiatice ale Rusiei. Eu cred că președintele Rusiei, domnul Putin, este îngrijorat de acest plan de, construct, de reconstruire a căii mătăsii, ceea ce înseamnă că Rusia va fi uh, dată deoparte, deoparte ceea ce ne oferă o nouă perspectivă foarte interesantă. IIB, I would very much... În ceea ce privește noua bancă de, pentru dezvoltare, aș sublinia cele spuse de Iolainen. Cred că este foarte mare nevoie să ne coordonăm mai bine. Cred că a fost bine că, că diferite state membre au, part, au decis să participe la la crearea acestei noi bănci pentru dezvoltare, însă a fost ridicol faptul că nu toate aceste activități nu au fost uh, coordonate. Alte două remarci pe scurt. Am discutat și ne-am întâlnit și cu reprezentanți ai mișcării pentru apărarea drepturilor uh, femeilor, uh, oameni care au fost uh, trimiși la închisoare pentru că au luptat împotriva hărțuirii sexuale cotidiene, împotriva, împotriva femeilor. Reprezentanții puterii nu a fost foarte fericit pentru că a trebuit să discutăm pe această temă, însă a fost foarte bine că am putut insista asupra acestui punct. Și un ultim punct, în ceea ce privește Hong Kongul, cred că ar trebui să ne așteptăm la același lucru uh, ca și o parte a opoziției din Hong Kong, la faptul că în ceea ce privește decizia fundamentală a Congresului Poporului, China nu va permite un, um, ca reprezentantul majorității de 55% din Hong Kong să-și propună uh, propriul candidat la guvernare. Dacă reprezentantul China urmează să câștige o majoritate sau nu. Probabil, dacă, dacă este să speculez, este foarte posibil pentru că opoziția nu are o strategie coerentă care să combată acest candidat. Și în ultimul punct de vedere, în ceea ce privește Marea Chinei, din punct de vedere al dreptului internațional, pretențiile uh, diferitelor uh, state nu au niciun temei juridic. Cred că Uniunea Europeană pe viitor ar trebui să declare foarte clar că, din punctul nostru de vedere, dreptul uh, maritim internațional trebuie să fie uh, respectat și în Marea Chinei de Sud și de Est. Vă mulțumesc, domnule Buticofer, pentru uh, propunerile dumneavoastră și referirea la Convenția uh, UNCLOS. Văd că nu mai sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul acum și dacă aceasta este situația, să dau cuvântul domnului Lainan să răspundă întrebărilor care au fost adresate. Domnule Beldar, dumneavoastră sunteți raportor și vă urez succes. Într-adevăr, din punct de vedere economic, Uniunea Europeană trebuie să fie precaută pentru ca principiul reciprocității să fie respectat și să nu încheiem acorduri care să fie doar să fie în beneficiul doar unei uh, părți. China poate investi aproape pe toate piețele europene. Europa uh, nu poate investi în China decât în anumite părți și doar și uneori doar în cooperare cu un partener uh, local cu o participare de 20 până la 25%. Deci uh, situația mai poate fi îmbunătățită din acest punct de vedere pentru companiile europene și apoi transparența este foarte importantă pentru a avea uh, pentru a ști care uh, sunt deciziile necesare. În ceea ce privește atmosfera din Hong Kong, într-adevăr, a fost, am discutat și această temă. Trebuie să înțelegem care este problema anul trecut, uh, Hong Kongul a fost uh, vizitat de 47 de uh, cetățeni chinezi de pe continent. Um, există și o dinamică importantă pe piața imobiliară din Hong Kong. Știți foarte bine că oamenii simpli nu prea mai pot să-și cumpere o casă, un apartament în Hong Kong. Și ieri deja am văzut că ceea ce privește vizele sau pașapoartele liberate pentru Hong Kong, China dorește să introducă anumite limite astfel încât acest oraș să nu fie inundat de o masă de, de oameni. Ne-am întâlnit și cu un ministru pentru justiție care ne-a spus că sistemul judiciar este independent, acolo există sistemul common law, um, după modelul uh, britanic și se pare că deciziile instanțelor nu sunt influențate din punct de vedere politic. Există și o libertate de a, a exprimării, chiar dacă până la urmă poate mentalitățile reprezintă o, o cenzură, însă în Hong Kong se, se păstrează această tradiție a libertății de expresie, domnul Butikofer s-a, s-a referit la revoluția din domeniul uh, IT. Din păcate, China se închide tot mai mult, nu mai putem discuta atât de mult, uh, atât de mult despre internet, ci mai degrabă de un intranet în care accesul este controlat, propriile firme ca Alibaba sau Huawei sunt lideri pe plan uh, mondial, însă alt, uh, firmă, companii din exteriorul Chinei uh, nu prea se pot stabili în China. În ceea ce privește calea mătăsii, sunt de acord cu părerea domnului Butikofer că această cale a mătăsii poate însemna o izolare a Rusiei vicepremierul Chinei, Van, a fost trimis zilele trecute, aceste zile, să viziteze Rusia pentru a liniști pe Putin că va, și Rusia va face parte din, din această cale a mătăsii, dar China dorește să-și afirme rolul de putere asiatică. Și, uh, în ultimul rând, domnule Belder, avem nevoie de mai bună coordonare a politicilor noastre pentru, cu China și cu Asia. Uniunea Europeană are o influență foarte slabă în ceea ce privește evenimentele din această parte a lumii, ceea ce ne demonstrează că avem nevoie de o coordonare a politicilor noastre în China și în întreg spațiul asiatic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lainan. Închidem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte informativă prin care am înțeles care sunt principalele elemente pe care trebuie să le urmărim în relațiile cu China în contextul comemorării a 40 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice cu Republica Populară uh, China. Mulțumesc domnului Bălder și domnului Butikofer de asemenea. Trecem acum la, o dezbatere, la dezbaterea tematică din această dimineață. Este vorba de situația din Yemen, o criză în desfășurare, căreia Uniunea Europeană ar trebui să-i acordă toată atenția necesară în perspectiva uh, politicii externe. Pentru această dezbatere am uh, invitat-o pe doamna Bettina Mushait, ambasador și șefa delegației Uniunii Europene în Yemen, pentru a ne putea uh, prezenta cele mai recente evenimente. După cum știm cu toții, Arabia Saudită împreună cu unii aliați din zona Golfului Persic au lansat operațiuni militare din care fac parte bombardamente aeriene împotriva rebelilor uh, Houthi. Participă Arabia Saudită, Egipt, Pakistan uh, și alte state și se bucură de sprijinul uh, logistic și de informații din partea Statelor Unite ale, ale Americii în, în urma apelului uh, președintelui uh, Hadi, care s-a refugiat în uh, orașul din sudul Yemenului, Aden, și apoi după ce a părăsit capitala Sana în septembrie. Rebelii Houthi capitează, controlează capitala, nordul și zona centrală a Yemenului și Um, țările sunite acuză șiiții din Iran de implicare în uh, Yemen prin sprijinirea rebelilor Houthi. Este important de asemenea să nu uităm că în medie 4 milioane de barili de uh, țiței uh, traversează uh, zilnic strâmtoarea între Yemen și Djibouti, care uh, leagă uh, Marea Roșie de Oceanul Indian și care este o strâmtoare fo- foarte, uh, foarte îngustă, ceea ce ar putea uh, reprezenta un risc pentru transportul de fiței pe plan global. Fără a mai adăuga alte detalii, o să dau cuvântul doamnei ambasador pentru a ne spune care este situația uh, crizei uh, respectivă. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat. Am uh, venit de mai multe ori la Parlamentul European pentru a vă vorbi uh, și chiar înainte să um, îmi încep misiunea în Yemen în 2012. Am fost invitată ca să vă prezint situația din Yemen și ce dorea să realizeze UE în Yemen. Pe vremea aceea, Yemen era o poveste de succes, cu o tranziție pașnică, însă de atunci vechile Uh, forțe au încercat să facă ce au putut pentru a reveni la statele din trecut, în timp ce noile forțe au dorit să își uh, însucească cât mai multe resurse, putere și mai departe. Am uh, venit acum să vă explic de ce um, evaluarea serviciului de acțiune externă este faptul că, până la urmă, este o chestiune de ordin Eh, intern ce se întâmplă la, în, în eh, Yemen. Eh, majoritatea iemeniților sunt zaia, adică șiiți, dar se roagă la aceleași moschei cu suniții, există căsătorii uh, între cele două comunități și nu au existat probleme sectare în Yemen până acum. Mm, președintele a controlat și a suprimat uh, mișcările pentru drepturile politice și civile din cadrul acestui grup și în timp uh, aceste mișcări au câștigat putere în ciuda uh, campaniilor militare împotriva lor. Deci, uh, iată, acest grup are o anumită putere militară, dar și o identitate religioasă uh, foarte puternică. Și pe aceasta își bazează campania. Având în vedere că ordinea politică din Yemen uh, a fost gândită în 2011, uh, s-a dorit încurajarea dialogului social în Yemen, însă în nord uh, anumit șef de război au uh, acaparat teritorii și s-au marginalizat, uh, exploatând eșecurile tranziției uh, și faptul că președintele și nu a reușit să lupte eficient împotriva corupției. Uh, grupurile tribale loiale fostului președinte au considerat că aceasta a fost o oportunitate pentru a-și promova propriile drepturi. În nord, societatea este organizată pe principii tribale. În uh, ultima vreme, comunitatea Houthi a putut să profite de uh, loialitatea uh, armatei și în septembrie un acord de pace și parteneriat național a fost semnat cu garanții de securitate pentru comunitatea Houthi și un guvern tehnocratic și acesta ar fi putut uh, fi un uh, succes potențial pentru comunitatea Houthi fără participarea lor. Dar uh, aripa militară a comunității Houthi a considerat că aceasta a fost o oportunitate să se extindă, apoi guvernul uh, și-a dat demisia disperat pe 22 ianuarie. Ce s-a întâmplat de atunci, majoritatea știți. Negocierile la ONU au fost reluate, dar trimisul special și-a pierdut Uh, eficiența și Comitatea hutii a făcut o declarație um, pe 6 februarie păstrând uh, uh, președintele și o parte din guvern. Majoritatea misiunilor străine au plecat în luna februarie și apoi președintele a fugit din Riad pe 20, 26 martie. În momentul de față, comunitatea Houthi își are solicitări justificate de a lua parte la guvernarea țării și își continuă, continuă să câștige teren sprijinite de forțele din Arabia Saudită. Analiștii consideră că comunitatea Houthi nu poate controla întreaga țară. Nici o forță singură nu poate controla Yemenul și comunitatea Houthi nu are un obiectiv clar uh, ce dorește în momentul în care reușește să, dacă a reușit să um, controleze uh, teritoriul. De fapt, doresc resurse și putere. Care este situația în momentul de față? În momentul de față, acțiunea militară de pe teren și operațiunile coaliției Arabiei Saudite lansate pe 26 martie, pentru că Arabia Saudită a considerat că interesele sale legate de securitate uh, trebuiau apărate și uh, avansurile uh, comunității Houthi au nu permis asigurarea situației de securitate. Deci, Arabia Saudită a intervenit Uh, pentru că tranziția pașnică în această țară este pusă uh, în pericol. Forțele loiale președintelui Hadi luptă împotriva acestei uh, coaliții. Președintele Hadi este în continuare președintele legitim. Vă aduceți aminte care a venit la putere după demisia sa. A spus că a dat demisia obligat, forțat, de aceea a revenit uh, asupra deciziei sale. Două săptămâni uh, uh, de atacuri aeriene nu au schimbat situația în țară, însă au adăugat uh, un element internațional foarte periculos în țară. Situația din sud este foarte dificilă și țara este și mai izolată, într-o situație umanitară foarte gravă și țara se află în pragul unui dezastru umanitar cu un risc de consecințe în întregul corner Africii avem 100.000 de Uh, noi persoane deplasate uh, în ultimele săptămâni, pe lângă cei 350.000 de persoane uh, deplasate în anii precedenți um, și numărul total de refugiați ar putea să fie de până la 500.000, inclusiv somalezi din cealaltă parte a cornului Africii. Care este riscul? Evaluarea noastră este că deocamdată ă, ar trebui să ne concentrăm pe faptul că o țară care ă, risca eșecul acum ă, riscă să devină cu adevărat un stat în stare de eșec. Instituțiile guvernamentale din Yemen sunt efemere. În provincii sunt practic absente din uh, cauza problemelor financiare și legate de guvernanță, uh, din cauza regimului de 30 de ani a președintelui Sala, care, așa cum am aflat de la Comitetul de Sancțiuni al ONU, a strâns 60 de miliarde de dolari, în, uh, deci cam 2 miliarde pe an în perioada sa de la putere de 30 de ani. Bineînțeles, acest lucru face obiectul discuțiilor între ONU și statele membre în continuare. Noi pledăm pe lângă părți ca ele să revină la masa negocierilor. Este foarte clar pentru toată lumea că, având în vedere că deja suntem în a treia săptămână a campaniei militare, Ehm, nu există prea multe șanse să se găsească o soluție politică. Poate după câteva zile ar fi putut să revină la masa negocierilor și ar, situația ar fi fost foarte diferită dacă s-ar întâmpla asta. Acum e clar că alături de partenerii din Golf trebuie să găsim o modalitate ca toată lumea să se liniștească și să revină la negocieri pe baza parametrilor existenți, adică inițiativa GCC și um, mecanismul de punere aplicare al ONU și rezultatul conferinței de dialog național și acordul de pace și, uh, și înțelegerea națională de anul trecut. Toate părțile trebuie să fie prezente la masa negocierilor, deci să participe la acest dialog. De aceea este crucial să găsească uh, Ehm, dacă, dacă se, se găsească un, uh, o locație unde să poată să participe toate părțile. Dacă nu, negocierile nu vor fi valabile. Și uh, negocierile trebuie să fie completate de încetarea focului. Ne dăm seama că acest lucru nu se va întâmpla probabil foarte rapid, dar spunem că trebuie să se întâmple cât de repede, pentru că în fiecare zi um, pe cât continuă uh, conflictul armat, uh, țara va derapa și mai mult. Obiectivul negocierilor trebuie să fie formarea unui guvern de unitate națională uh, sub președinția legitimă a președintelui Hadi și uh, grupul G, ce, ce trebuie să se implice, bineînțeles, și trebuie să finalizeze tranziția care ar fi trebuit să se termine anul trecut și care practic și-a pierdut uh, din, uh, din, din forță. Și tocmai de aceea unii actori și-au asumat și au luat ceea ce au considerat că le sunt drepturile în uh, mâini pentru uh, a-și promova obiectivele. Sunt foarte preocupată de situația victimelor civile, care sunt um, cam 650 deocamdată. Bineînțeles, nu avem cifrele uh, foarte corecte, pentru că operațiunile umanitare nu au putut funcționa, um, nu au avut acces, ECO nu a avut acces până pe 10 aprilie în zonă, primul zbor a putut uh, ateriza uh, cu sprijin umanitar medicamente și alimente um, acolo. Voi încheia spunând că considerăm că ONU trebuie să mențină uh, un rol de lider în aceste eforturi uh, și nu trebuie să existe o legătură cu o singură persoană, ci cu uh, eforturile mai largi ale ONU. Considerăm că organizația poate face mai multe pentru a ajuta, uh, pentru a controla acest conflict uh, pentru ca el să revină la o tranziție politică așa cum se dorea în 2012 atunci când ne-am întâlnit prima dată. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamne ambasador, pentru prezentarea dumneavoastră detaliată, pentru analiza dumneavoastră și acum are cuvântul doamna Aliomari, președintele delegației pentru țările din, cu țările din Golf și Yemen. Vă rog, doamnă Aliomari, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele meu personal și numele colegilor mei din biroul delegației uh, cu țările din Golf doresc să mulțumesc uh, mai întâi președintelui pentru că a organizat această dezbatere privind situația din Yemen, uh, țară în care situația acum a devenit dramatică. Să nu uităm că Yemenul este o țară care poate juca un rol considerabil în regiune. Astăzi, Yemenul cristalizează practic tensiuni și rivalități care există în întreaga Uh, peninsulă arabică de multă vreme. Deci toate țările din Golf, Golf riscă să-și piardă echilibrul strategic din cauza conflictului din Yemen și rolul strategic al regiunii în lume uh, poate avea consecințe asupra întregului um, Orient Pișlociu și dincolo de acesta chiar. Iată de ce Arabia Saudită, sprijinită de comunitatea internațională de nouă, și de nouă state arabe, Uh, se opune în mod militar uh, încercării uh, comunității Huti de a controla întreaga țară. Vreau să mulțumesc, doamne ambasador, pentru prezentarea sa foarte completă și interesantă. Aș dori să o întreb ce soluții sunt prevăzute până la urmă, pentru că știu că există bune intenții, dar una dintre ideile promovate acum câteva săptămâni dincolo de împărțirea puterii și a resurselor, s-a promovat uh, și ideea împărțirii țării, uh, deci separării teritoriului. S-a revenit la această idee cu un Yemen uh, Nord, Yemen și Yemen Sud, care a fost promovată um, cu ce, în ceva vreme în urmă. Și o altă întrebare, dincolo de acțiunea umanitară, bineînțeles, indispensabilă, chiar dacă este greu de uh, realizat, mai ales în uh, zona Golfului Aden, uh, ce poate face Uniunea Europeană? După părerea dumneavoastră, Uniunea Europeană are o anumită greutate în această țară, pentru că atunci când am fost eu în Yemen, am avut impresia că pentru populație că populația avea o noțiune foarte vagă legată de Uniunea Europeană sau chiar nu știa ce e Uniunea Europeană. Astăzi, Uniunea Europeană are o greutate în negocieri astăzi, în mod direct sau indirect, prin uh, influența sa și acțiunea sa pe lângă celelalte țări și are o viziune în legătură cu ce e necesar și util în Yemen? Mulțumesc. Are cuvântul acum colegul nostru, domnul Khan. Uh, thank you. Uh, can I also thank the ambassador for the feedback that's given us? Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea privind Yemenul este clar că, nu, că soluția militară nu este soluția potrivită la problemele din Yemen, din potrevă, Din potrivă. Potențialul extinderii uh, presiunilor sectare în um, zonă este un risc real și rebelii Houthi trebuie să înțeleagă că reacția lor este una care poate face mult rău Yemenului și Iranul are un uh, rol important de jucat în a controla pe rebelii Houthi și mă bucur de rolul guvernului de Turciei și Pakistanului pentru a încuraja Iranul să joace un rol activ. Știm din istorie că grupul etnic Houthi își folosește și puterea militară și cea politică, noi trebuie să-i controlăm la nivel militar și trebuie să uh, se evolueze spre o soluție politică. Trebuie să se construiască un consens în zona Golfului prin intervenția ONU, care să permită și dezarmarea rebelilor Houthi trebuie să impună un embargo în uh, comerțul cu arme în Yemen și uh, guvernul precedent trebuie să revină în funcție. Nu putem permite niciunui grup uh, să îndepărteze de la putere un guvern cu forța. Și trebuie să se promoveze dialogul național Mm, și în acest dialog uh, nordul și sudul să fie reprezentate în mod egal. Deci trebuie să existe dialog pentru a reveni la unitate națională și apoi trebuie să vedem cum putem ajuta Yemenul să construiască infrastructura civilă necesară pentru a ne asigura că statul în Yemen uh, nu va fi uh, unul dintr-o situație complet de eșec. Mulțumesc, domnule Can. Are cuvântul doamna Loch acum. Danke, Herr Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și dumneavoastră, doamna ambasador, pentru această declarație. Am trimis o delegație parlamentară în Yemen prin 2011-2012, dacă nu mă înșel, pentru un, uh, atunci când a început dialogul național, dar așa cum a spus dumneavoastră, un dialog instabil, poate din cauza că rebelii Houthi nu fuseseră implicați. Pe atunci și poate și acum era foarte important ca instituțiile de stat să fie consolidate. Ați menționat și dumneavoastră acest aspect. Puteți să intrați puțin în detaliu? Dacă se ajunge la un armistițiu sau dacă se ajunge la o negociere pentru pace, ce se întâmplă cu instituțiile statului, de exemplu uh, aparatul de justiție, uh, aparatul de prestări servicii în plan național, Spuneați dumneavoastră că Arabia Saudită are o, un rol central în acest conflict. Guvernul saudit uh, consideră că este responsabil uh, de situația din Yemen pentru ca acest stat să nu devină un stat eșuat? Mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Epitedeus. Poftiți, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să susțin cele spuse de până acum. Poziția Uniunii Europene în criza din Yemen nu poate să fie una neclară. Trebuie să ne exprimăm foarte clar. Nu putem să ținem a nimănui, trebuie să rămânem neutri, deoarece uh, nu trebuie să pierdem din vedere ce probleme au apărut cu implicarea Uniunii Europene în criza din Ucraina. Deci să nu ținem a nimănui vom deveni parte a problemei și nici de cum nu vom contribui la găsirea unei soluții. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu mai sunt alte intervenții. Ba, nu, domnul Howitt. Uh, um, uh, Felicitări, uh, domnule ambasador. Ne-am deplasat la finele legislaturii trecute în Yemen, noi cei de la uh, Comisia pentru Drepturile Omului și am urmărit uh, cu mare, mare tristețe dramatizarea și deteriorarea situației din Yemen. Nu, ne aș, nu ne-am așteptat la vremea respectivă la așa ceva. Nu știu, va exista o reacție de final, domnule președinte? Dacă vom primi un răspuns, se pare că mi-amintesc că doamna Ashton a spus că acesta va fi, Yemen va fi un test, uh, un caz de pilot, cum ar veni, pentru încredere în Uniunea Europeană, pentru ceea ce face Uniunea Europeană în plan extern. Am eșuat, lamentabil, haideți să o spunem uh, clar, să vedem unde am eșuat, pentru că noi ne-am întâlnit cu coordonatorul pentru uh, contraterorism de la ONU și a spus că e prea târziu deja. Trebuie să preîntâmpinăm astfel de situații, să oprim țările dinainte să ajungă în această situație. Deci ce învățăminte să tragem din Yemen? De ce, n-am avut, de ce nu au avut succes cei de acolo? Mă interesează opinia dumneavoastră. Mi se spune că au existat intenții bune în Yemen, dar fără capacitate. Noi am vorbit despre prima vara arabă, despre perioada de tranziție și existau toate uh, precondițiile unei tradiții, dar instituțiile locale n-au avut capacitatea de a încorpora această tranziție. N-am oferit sprijin suficient. Nu mă refer doar la bani. Mă refer și la sprijin politic. Deci ce învățăminte avem de tras? cu privire la rolul pe care îl putem juca în relația cu alte state. Sigur că e important dialogul între părți, dar dacă are loc un uh, proxy war, un război al terțelor părți, ce se întâmplă? Pentru că trebuie să uh, punem pe tapet și acest subiect dacă vrem să rezolvăm conflictul. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei ambasador pentru un răspuns comprehensiv, o reacție la toate aceste intervenții. Mulțumesc foarte mult pentru niște întrebări uh, extraordinar de bune. Îmi dau seama că urmăriți cu adevărat evenimentele din Yemen. Permiteți-mi să, să încep cu ultima intervenție. Da, sunt câteva învățăminte importante de care să ținem cont. Am avut o abordare comprehensivă, au existat uh, promisiunile ale donatorilor, uh, dar e nevoie de, și de umilință. Și nu e vorba doar de bani aici. Am eșuat, da. Yemen era pe o cale uh, de tranziție în 2011. Dar s-a făcut un pas înapoi, lumea în 2011 s-a uitat înspre abis și a luat o decizie. Pașii tranziționale au fost corecți și au fost urmați cum trebuie, dar lent. Iar populația și-a pierdut încrederea în acest uh, demers, și-a pierdut încrederea în uh, unitatea guvernului, Acest guvern uh, a fost prea puțin preocupat, din păcate, de sporirea credibilității, a încrederii în guvern și nu s-a preocupat nici de acel proces de vindecare a cicatricilor lăsate de conflictele anterioare, conflicte îndelungate. Deci niciodată nu a existat o abordare comprehensivă a acestor probleme. Și apoi, bineînțeles, a apărut un președinte care a avut cele mai bune intenții, o persoană extraordinară, foarte uh, dornică să genereze o transformare pozitivă, dar care, iată, nu a avut cum să profite de acest uh, moment, de această portiță, din cauza forțelor anterioare care au pus bețe în roate. N-a, nu s-a bucurat de suficient sprijin pe plan intern și asta a fost o altă mare problemă. Și în ceea ce privește rolul comunității internaționale, da, consider că adesea nu avem mecanismele necesare pentru a interveni mult mai rapid în ajutorarea unui stat al cărui instituții nu fac față nu, și nu pot să respecte niște norme de transparență, eficiență și combaterea corupției. Yemen este unul dintre cele mai corupte state din lume, iar părților donatoare le vine foarte greu să dea bani în regim de urgență în acest, acestui stat. Și bineînțeles că construcția instituțiilor e un proces anevoios și îndelungat, care trebuie să înceapă de la bază. Permiteți-mi să menționez un alt capitol mare care a apărut astăzi în discuție. Ne referim la abilitatea Uniunii Europene de a interveni cu privire la participarea Huti în dialogul național. Au participat aceștia sau nu? Păi, da, au participat, după cum am spus și în intervenția mea. Și au făcut-o în mod surprinzător eficient. Au fost o forță constructivă. Adesea mi s-a spus că Huti participă ei uh, sunt un grup uh, fragmentat, o uh, parte esențială a societății iemenite, iată că au participat și cred că Uniunea Europeană are un rol important de jucat. Am făcut o analiză a conflictului. S-a întâmplat în mod ironic în februarie, când am analizat toate forțele motrice într-o manieră foarte analitică și o idee care a rezultat foarte clar uh, este că imparțialitatea Uniunii Europene e importantă. În contextul G10, cu ambasadori locali, grup format în 2012, am uh, marcat uh, principiul unității cu statele din Golf și cele care li s-au adăugat mai târziu, cu participarea Japoniei, a Turciei, toți acești actori au venit în sprijinul Yemenului, iar Uniunea Europeană s-a profilat foarte clar cu un uh, rol de ajutorare a tuturor părților. Părți care încă nu erau semnatare la acordul uh, GCC. În continuare ne implicăm Purtăm discuții cu toate părțile, a existat misiunea UE la fața locului, există un schimb de opinii și cu uh, gruparea Huti, pentru că e un grup fără experiență politică, un grup uh, izolat și iată că s-au comis erori. Care este rolul Iranului și dacă avem un război al terților, un proxy war? De multe ori, Huti se deplasau în Iran, era un schimb de opinii între învățați. Acest lucru era la ordinea zilei, dar în ultimele două zile, în ultima lună, am văzut că Iranul și-a sporit rolul în Yemen. A luat amploare retorica față de Yemen în Iran. Și acest lucru, bineînțeles că ne îngrijorează. Noi credem că nu ajută deloc la detenționarea conflictului. În continuare, subliniez că Yemen se confruntă cu o problemă domestică ce trebuie rezolvată abordând problemele în plan intern. Există cazuri similare, mulți ar fi de acord cu asta. Arabia Saudită, în contextul geopolitic, ar putea privi implicarea Iranului ca fiind de prost augur, ca fiind o amenințare. Unii spuneau că uh, Arabia Saudită, în Arabia Saudită se spune că acest stat te va simți încolțit uh, din cauza uh, implicării Iranului. Dar una e retorica, ce vă spun, nu, care vă spun nu, nu ne ajută deloc, și alta e celălalt aspect, acela al uh, impactului eficient al uh, Iranului. Există două nave iraniene în Babel Mandap care n-aveau ce căuta, nu erau registrate în apele teritoriale, dar care uh, până la urmă nu s-a manifestat în niciun fel și n-au existat mișcări adiționale. Vă mulțumesc că ne-ați adus aminte de potențialul dramatic uh, uh, cu efectul de contagiune al acestui conflict și cu uh, inițierea de alte mișcări care să genereze pierderi pentru toate statele. Repet, suniții și șiiții din Yemen, dat fiind că este vorba de șiiții zaidi, care au venit pe teritoriul Yemen, în, orientul, în uh, Evul Mediu, nu s-a dus la mari probleme Existau căsnicii mixte între șiiți și suniți, se rugau în aceleași moschei, practicile religioase erau foarte apropiate. Dar uh, Huti, și aici fac o distinție importantă, Huti a fost un grup absent care nu a participat la această integrare și apoi bineînțeles că a căutat uh, uh, o integrare. Uh, și s-au apropiat mai degrabă de Iran. V-am explicat contextul intern. Și acest lucru nu ne surprinde. Eu chiar cred că răspunsul este în uh, consolidarea structurilor uh, tradiționale iemenite, dar pentru asta e nevoie de o reîntoarcere a stabilității în primul rând, o reîntoarcere la dialog și la partajarea puterii într-o manieră sănătoasă, stabilă. Aici, comunitatea internațională trebuie să implice anumite mecanisme în așa fel încât să ajute instituțiile să se redreseze mult mai repede decât uh, ne-am fi așteptat. pentru că ne amintim foarte bine de regimul fostului președinte. Acesta a, a fost menținut la putere pentru că reprezenta garantul unei stabilități uh, șubrede în cornul Africii. Vreau să mai spun încă un lucru cu privire la dezarmarea Huti. Fără doar și poate, dezarmarea este un element esențial al procesului de reconciliere. Dar vorbim despre o țară care este una dintre cele mai înarmate din lume. Nu știu cine face statisticile, dar 68 de milioane de arme mici și ușoare au fost înregistrate într-o într țară cu o populație de 25 de milioane. 60% 60% uh, din acest armament e deținut de cei cu vârsta de sub 35 de ani. De dezarmarea va fi o mare problemă. Fără doar și poate, monopolul forțelor ține de stat, pentru că doar așa poți să gestionezi stabilitatea și să o generezi. Am pus la bătaie 40 de milioane de euro pentru reformarea uh, forțelor interne uh, și a sistemului judiciar. Există însă ambiții de dezvoltare care au fost stopate, dată fiind escaladarea conflictului. Însă avem toată nădejdea că lucrurile se vor redresa la un moment dat. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, doamna ambasador. Încheiem dezbaterea cu frile la Yemen și trecem acum uh, la Uh, reuniunea interparlamentară UE-Tunisia care a avut loc pe 7-8 uh, aprilie. Această misiune a fost uh, condusă de domnul Panțeri, președintele delegației, și a avut loc de de săptămâna trecută. Programarea aceasta a fost foarte importantă după atacul terorist de la muzeu și în contextul declarației comune, unde am uh, inclus toate problemele importante de la combaterea terorismului la liberul schimb, economie, mobilitate și revizuirea politicii de vecinătate, toate partea cooperării din Mediterana. Uh, vreau să dau cuvântul domnului Panțeri pentru o prezentare a punctelor esențiale care au fost uh, dezbătute în timpul delegației din Tunisia. Această vizită a avut uh, loc în perioada 6-8 aprilie. Am avut uh, întâlniri cu societatea civilă și cu principalele două partide politice, cu reprezentanții guvernelor, guvernului și cu instituții parlamentare. Această vizită a fost foarte importantă pentru că a reprezentat deschiderea unei noi faze a relațiilor cu noul Parlament tunisian în urma alegerilor recente din această țară. Și după cum vă duceți aminte, această vizită pozitivă a avut loc la puține zile după atentatul din Muzeul Bardo, care a, avut, uh, a fost un adevărat șoc pentru societatea tunisiană. Deci, bineînțeles, lupta împotriva terorismului uh, a fost uh, unul dintre principalele subiecte ale dezbat, din dezbaterile noastre, din discuțiile noastre. Există o conștientizare a uh, faptului că terorismul are consecințe majore nu doar pe plan politic, ci și economic și consecințe negative a turismului în această țară. De exemplu, toate zborurile companiei Air Tunis uh, au fost practic goale după atentate. Deci, uh, consecințele economice sunt importante. Tunisia ne-a cerut ajutorul, sprijinul pentru um, a ajuta în tranziția democratică la nivel instituțional, dar și ajutorul economic și financiar prin investiții în uh, Tunisia. Eu repet acest lucru aici pentru că cred că aceasta mm, a fost esența, concluzia principală a întâlnirilor noastre cu Parlamentul tunisian și, tunisian și cu uh, alți reprezentanți ai societății din această țară. Este în interesul uh, Tunisiei, a întregii regiuni Maghreb, dar și în interesul Uniunii Europene ca tranziția democratică în această țară să aibă loc până la capăt. E nevoie de o acțiune mai incisivă și de o mobilizare adecvată din partea noastră a Parlamentului European pentru a atinge acest obiectiv. Nu putem să ne permitem să um, uh, nu uh, răspundem pozitiv acestei țări mici, dar importante având în vedere că țara este vecină cu Libia și această vecinătate creează anumite probleme în țara, în, în Tunisia. Deci, v-am spus, în urma uh, întâlnirii cu parlamentarii din Tunisia, am uh, uh dat publicității declarație comună în care am abordat tema terorismului și ideea că e nevoie de o strategie globală de luptă împotriva terorismului și nu doar abordări punctuale prin politică de securitate. Am uh, pus accentul pe inegalitățile regionale și nevoia de reforme economice și sociale, inclusiv prin uh, o politică regională în Tunisia. Considerăm că negocierile prin acordul de liber schimb trebuie încheiate cât de repede, astfel Parlamentul tunisian și Parlamentul european Uh, vor purta un dialog cu societatea civilă, cu partenerii sociali. Ne-am concentrat mult pe subiectul parteneriatului și mobilității, considerate ca resursă pentru cele două uh, maluri ale Mării Mediterane și chiar despre o nouă politică a vizelor. Un alt element uh, din declarația comună uh, a fost solicitarea partenerilor um, tunisieni um, de um, investiții din partea statelor membre ale Uniunii Europene. În timp ce ne aflăm, în, ne aflăm noi în Tunisia, a avut loc întâlnirea președintelui tunisian cu uh, uh, președintele Franței și acesta s-a concretizat în semnarea unor uh, acorduri de investiții între Franța și Tunisia. Trebuie să facem mai multe uh, noi, statele Uniunii Europene, în această țară, uh, la nivel de investiții. Deci, iată, um, aceasta este o oportunitate de a um, defini și mai bine nevoile și prioritățile Tunisiei ca partener privilegiat pentru Uniunea Europeană să nu uităm uh, rolul uh, dimensiunii mm, parlamentare și am căzut de acord cu partenerii tunisieni că trebuie să se creeze o comisie parlamentară mixtă UE-Tunisia, care trebuie să devină organul central de cooperare între cele două parlamente și de sprijin um, al parteneriatului între UE și Tunisia. Deci, consider că această vizită um, a fost una foarte pozitivă și acum spun foarte clar că trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Mulțumesc! Panțeri. Mulțumesc, domnule Panțeri! Într-adevăr, aș spune că această vizită a fost una bogată în conținut și dau cuvântul doamnei Aliu Marie, vă rog, doamne Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Panțeri are dreptate când subliniez relațiile noastră privilegiate cu Tunisia, care poate este țara cea mai europeană din zonă, având în vedere că mulți tunisieni trăiesc în numeroase țări ale Uniunii Europene. Cred că consecințele economice ale uh, atacurilor uh, teroriste în Tunisia uh, sunt foarte grave pentru că Tunisia trăiește în mare parte din turism, de aceea e nevoie de acțiuni mai incisive, mai concrete din partea Uniunii Europene pentru a lupta împotriva terorismului. Mi-aduc foarte bine aminte de o reuniune a ministrilor afacerilor externe ale, ai UE în care în februarie 2011 am obținut de la parteneri, partenerii mei uh, promisiunea unui sprijin financiar pentru dezvoltarea economică a Tunisiei, mai ales a centrului Tunisiei și a mijloacelor de comunicare. Din câte știu, aceste angajamente au fost repetate de mai multe ori, dar nu am impresia că și banii respectivi uh, au fost uh, vărsați. Um, și aceasta cred că este una dintre lacunele principale legate de credibilitatea acțiunii europene, pentru că de multe ori ne luăm angajamente față de anumite țări, dar nu e sigur că aceste angajamente sunt cu adevărat puse în aplicare la timp ca să există o legătură clară între vorbe și acțiunile puse în practică pe teren. Vă, aș dori să vă întreb dacă s-a evocat uh, acest lucru în timpul vizitei dumneavoastră în Tunisia și aveți informații în legătură cu uh, fondurile deblocate cu adevărat de Uniunea Europeană pentru Tunisia de la Revoluția din 2011 și până acum? Uh. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Howitt. Pierre. Doar câteva întrebări pentru Pier Antonio Pansărin. Și am participat și eu fac parte din adunarea parlamentară uh, comună și am vizitat Tunisia în același timp. Și de ce s-a pus întrebarea de ce nu s-a reactivat uh, misiunea EUBAM Libia, pentru că situația din Libia împiedică aceste operațiuni, însă dacă frontierele cu Tunisia ar fi mai securizate, acest lucru ar, ar permite uh, restrângerea amenințării teroriste și păstrarea ei în afara uh, Tunisiei. Și aș dori să-l întreb pe domnul Panțeri ce părere are față de această posibilitate și, de asemenea, mă întreb dacă Comisia Europeană, Europeană ne poate ajuta din acest punct de vedere. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Vergia, care și dumneavoastră a participat la această vizită din Tunisia, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru faptul că mi-ați dat cuvântul în franceză, pentru că îmi place să-mi apăr limba. Nu în uh, competiție cu engleza, cred că fiecare avem dreptul să ni se respecte limba și, din păcate, uh, Uh, respectul limbilor nu este suficient promovat în această instituție, spune vorbitoarea. Uh, sunt absolut de acord cu punctul de vedere al colegului nostru Panțeri. Misiunea a fost scurtă, am fost 48, numai 48 de ore în Tunisia, am avut însă întâlniri uh, foarte utile și mm, sunt de acord cam cu tot ceea ce a spus domnul Panzeri. Sunt de acord cu 99% din cele spuse de domnul Panzeri. În uh, ultima după masă ne-am întâlnit cu secretarul general al UGTT și uh, toți cei care sunt interesați de situația din Tunisia cunosc rolul UGTT în tranziția democratică și în deblocarea procesului constituțional din această țară. Și s-a insistat mai ales asupra datoriilor externe ale Tunisiei la delirea cu UGTT. Cred că trebuie să luăm foarte în serios acest uh, lucru pentru că eu cred că Uniunea Europeană nu a fost la înălțimea uh, provocării uh, a ceea ce reprezintă Tunisia în regiune și îmi permit o paralelă poate prea îndrăzneață pentru unii, dar când văd uh, cum bombardăm Ucraina cu ajutoare, dar în Tunisia nu ajunge nimic, uh, chiar dacă nevoile Tunisiei sunt mult mai mici decât cele Ucrainei și în Tunisia suntem siguri că procesul democratic evoluează pozitiv, în timp ce în Ucraina avem dubii, inclusiv în legătură cu situația corupției din această țară. Cred că acordul de liber schimb, inclusiv uh, având în vedere aspectele deja menționate, reprezintă o problemă și deputații tunisieni și-au manifestat îngrijorările în legătură cu acesta. Trebuie să ascultăm aceste îngrijorări și să aducem soluții. Eu sunt și membra Comisiei uh, Libe și mă interesează în mod deosebit chestiunea mobilității și aș dori să repet ceea ce a spus colegul Panzeri în legătură cu mobilitatea cetățenilor. Uh, și între gesturile simbolice pe care trebuie să le facem uh, în relația cu Tunisia, acest parteneriat de mobilitate trebuie să fie un parteneriat real, nu trebuie să fie doar unilateral. Deocamdată ni s-a spus că pentru tunisieni el este strict unilateral și tunisienii nu înțeleg, nu văd care este avantajul lor în uh, cadrul acestui parteneriat de mobilitate. În ceea ce privește datorile externe ale Tunisiei, voi rectifica puțin cele spuse domnul Panzeri. Aici este acel 1% în legătură cu care nu sunt de acord cu cele spuse domnul Panzeri și anume în legătură cu ceea ce a făcut Franța. Franța este una dintre, unul dintre principalele state care a acordat credite uh, Tunisiei în pentru că Franța deține peste 13% din datoriile Tunisiei și cei 60 de milioane anun de uh, François Hollande în vizita sa în, uh, în, sunt, reprezintă foarte puțin față de totalitatea datoriilor Tunisiei și, și, de fapt, repetă doar o promisiune din 2013. Deci, Franța n-a făcut nimic concret deocamdată, în timp ce Germania a făcut un efort echivalent cu cel anunțat de Franța, Belgia a um, prelungit 10 milioane de cele 13 milioane uh, din, de acordate uh, Tunisiei și Italia a anunțat uh, un nou împrumut uh, acordat Tunisiei. Deci, revin la ceea ce a, spunea, a spus domnul Howitt cu ocazia misiunii UBAN de observare a alegerilor. Misiunea UBAN spune că atâta timp cât nu există instituții suficient de stabile în Tunisia, nu poate funcționa eficient în această țară. Nu știu care e soluția care ar trebui uh, pusă în aplicare, dar să nu uităm că Libia uh, și problemele din Libia au consecințe grave asupra Tunisiei. Mulțumesc, doamnă Vergia. Și acum are cuvântul al treilea membru al delegației cu uh, Tunisia este colegul Castaldo. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu am avut posibilitatea să ascult uh, raportul colegului Panțeri, dar trebuie să spun că între noi, membrii delegației în Tunisia, uh, a existat um, acord în legătură cu toate aspectele. Sunt absolut de acord și cu cele spuse de colega Vergia, care a dat cuvântul înaintea mea, și eu consider că, în primul rând, trebuie să există un instrument juridic pe baza căruia să se dezvolte cooperarea cu Tunisia, a parteneriatului strategic aprofundat cu Tunisia și uh, Uh, creația unei comisii, comisii mixte, parlamentare mixte poate fi cu adevărat acest instrument. În ceea ce privește datoria externă a Tunisiei, eu sper că nu doar statele membre, ci și Unita, Uniunea Europeană în sine își va da seama de valoarea strategică a Tunisiei, care este mult mai mare decât suprafața țării sau uh, populația sa. Pentru că avem probleme mari cu Libia și s-a repetat foarte clar că între sudul Tunisiei și Libia nu există diferențe mari nici la nivel cultural. Deci Tunisia poate fi și trebuie să fie un aliat foarte util în găsirea unei soluții politice la situația din Libia. O, situație de, o soluție de compromis cu implicarea uh, părții moderate din Alba Libica uh, pentru a se ajunge la un guvern de unitate națională și apoi la dezvoltarea unui proces politic democratic ca să avem un interlocutor în această țară, atâta timp cât nu avem un interlocutor credibil. Și pentru ca misiunea EUBAM să funcționeze din nou, ca să putem avea schimburi de opinii de cei care se ocupă de EUBAM, deci există bine bunăvoință din partea poliției libiene care încă funcționează, care însă nu au pe nimeni care, la nivel politic, care să o controleze. Deci aceste forțe Uh, depind doar de interesele tribale în această zonă de graniță. Deci sper că se va înfăptui ceea ce uh, a spus un coleg tunisian și anume că ne vom da seama că Tunisul e la fel de important ca și Chievul pentru noi în relațiile noastre externe. E important să se înțeleagă că de securitatea uh, malului sudic al Mării Mediterane depinde și securitatea malului nordic al acesteia, deci sudul Europei. Este, noi dorim un acord care să fie în avantajul ambilor parteneri și interlocutorii noștri să nu aibă impresia că încercăm doar să ne promovăm interesele noastre comerciale, sacrificând interesele tunisienilor. Cred că în, uh, ceea ce, în comisia mixtă, parlamentară mixtă, vom putea aborda uh, toate aceste elemente în mod detaliat. Vă mulțumesc, domnule Castaldo. Și ultimul vorbitor astăzi la această temă este domnul Galar, care a condus misiunea de observare electorală în octombrie. Vă mulțumesc am condus delegația Parlamentului European în anul 2011. Am condus misiunea de observare uh, electorală. Oricum, mă interesează în continuare tema. Aș dori să mulțumesc colegilor care au participat la această vizită organizată după atentatul terorist tocmai pentru a demonstra o prezență din punct de vedere politic și pentru a ne demonstra perpetuarea angajamentului nostru politic față de Tunisia. Au fost amintite multe aspecte pe care nu aș dori să le repet. Sunt de acord cu majoritatea lucrurilor deja afirmate. Am o întrebare în legătură cu domeniul securității interne și în legătură cu posibila cooperare cu Europol, de exemplu. Din partea autorităților din Tunisia am auzit că există mai mult de un milion de refugiați în uh, Tunisia, proveniți uh, majoritatea dintre ei din uh, Libia, ceea ce înseamnă presiuni financiare, dar și o amenințare asupra siguranței interne. Se pune întrebarea care au fost uh, rugămințile concrete ale Tunisiei vis-a-vis -vis de posibilă cooperare cu Europol, o agenție care cunoaște foarte bine structura organizațiilor teroriste active în Europa și care au legături și cu nordul Africii. Aș dori să știu dacă există posibilitatea de a, de a sprijini Tunisia, cel puțin prin informațiile pe care le, pe care le avem noi, și dacă invers, uh, Tunisia este, dis, este dispusă să participe la un schimb de informații cu noi, deci să ne pună la dispoziție informații. Și apoi, un alt aspect deosebit de important se referă la Uh, investițiile, din, investițiile europene din Tunisia, care ar trebui să rămână în Tunisia. Deci firmele europene care sunt prezente deja de mai mult timp în Tunisia ar trebui să-și păstreze uh, activitățile acolo. Și mă întreb dacă um, reprezentanții Uniunii Europene, ambasadorii europeni, uh, pot uh, discuta cu reprezentanții sectorului economic european prezent în Tunisia despre posibilitatea de a-și continua activitățile în Tunisia. Mă interesează apoi și uh, dacă este posibilă o legătură între proiectele europene din Tunisia uh, cu noi posibilități de investiții pe viitor, astfel încât să garantăm oamenilor de afaceri europeni că au un viitor în uh, Tunisia. Cred că acestea sunt uh, două puncte, uh, două domenii unde cred că putem îmbunătăți situația. Mulțumesc. Și acum domnul Panțeri, dacă dorește să răspundă tuturor întrebărilor care au fost adresate. Da, pe scurt. Eu cred că pentru a răspunde puțin colegilor, eu cred că această țară în relația cu această țară a venit momentul să trecem de la vorbe la fapte. E nevoie de intervenții concrete din partea Uniunii Europene în Tunisia, pentru că e în joc credibilitatea noastră. În urma Consiliului de Asociere de pe 17 martie s-au decis investiții financiare în valoare de 180 de milioane în Tunisia, dar din 2011 încoace și angajamentele așa numitelor țări donatoare nu au fost uh, fructificate cu adevărat. Asta e realitatea. Nu au fost la înălțime. Deci, e normal ca Tunisia să ne ceră mai mult sprijin economic și financiar. Noi ne-am angajat și le-am spus în același timp că trebuie să elaboreze proiecte ca să depășească situația inegalităților regionale. Este important, deci, să propună proiectele finanțate. Ne-au cerut și să facă parte să beneficieze și de fonduri structurale din Uniunea Europeană. Le-am spus că nu e simplu așa ceva. Dar noi Trebuie să avem un proiect de investiții în Tunisia foarte serios. astfel încât ceea ce spunea colegul Gală în legătură cu întreprinderile să devină realitate. Trebuie să uh, ajutăm Tunisia să progreseze la nivel economic și social. Numai așa Uh, putem să acționăm eficient împotriva terorismului, dar și în, uh, uh, pentru a controla fenomenul migratoriu. Eu doresc să spun că nu am avut impresia că solicitarea de cooperare a fost foarte mare. Eu cred că situația la granița cu Libia Uh, ca să fie controlată, e nevoie de sprijin economic și financiar. Nu înseamnă că refuză ideea unei cooperări, însă își dau seama că, în primul rând, trebuie să gestioneze singur această dificultate. Din câte am înțeles eu, Bineînțeles, există riscuri de infiltrație din Libia, dar eu sunt mai puțin preocupat de prezența milioanelor de libieni în Tunisia decât de focarul din vestul Tunisiei la granița cu Algeria. Și recent, când am fost noi în Tunisia, a avut loc un atentat Uh, din această zonă, deci trebuie să monitorizăm situația acestui uh, focar de violență. În fine, domnule președinte, vă spun dumneavoastră acest lucru ca să transmiteți colegului Brock. Eu vă cer să rediscutăm despre Tunisia în această comisie, așa cum am discutat de mai multe ori despre Ucraina spun acest lucru în mod foarte clar. Insist. E o țară mică, dar dacă reușim să uh, facem în așa fel încât Tunisia să-și ducă până la capăt, la bun sfârșit, tranziția democratică, acest lucru este în interesul nostru. Și Parlamentul European trebuie să facă din asta o prioritate. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această propunere. și mulțumesc pentru poziția dumneavoastră foarte clară exprimată în legătură cu tranziția democratică. În Tunisia voi uh, discuta cu domnul președinte Euroc și vom vedea când va fi posibil să organizăm o dezbatere mai aprofundată uh, decât cea de astăzi uh, privind vizita delegației dumneavoastră și situația din Tunisia. Acestea fiind spuse, încheiem punctul de pe ordinea de zi care se referă la Tunisia și acum am trecut la punctul 13 de pe ordinea de zi, E vorba de debriefingul în legătură cu a 10-a reuniune între UE și Muntenegru, care a avut loc la Podgorița pe, în perioada 7-9 aprilie. Știm cu toții că Muntenegrul este țara cea mai avansată dintre toate statele în procesul de extindere. 18 capitole din negociere au fost deschise și alături de noi se află președinta delegației în relațiile cu Muntenegru, colega Anelise Doț, se, află de noi și uh, colega Radoș, care a fost la Podgorița și pentru noi a fost fi foarte util să aflăm care au fost principalele aspecte abordate în această discuție și în concluziile comune cu, partenerul din, cu Parlamentul din Muntenegru. Doamnă Doț, aveți cuvântul. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte. O mică corecție a ordinii de zi. A zecea întâlnire a Comisiei parlamentare pentru Stabilizare și Asociere a avut loc în Crefa, pe, uh, în Budva, pe coastă, dar ne-am întâlnit și în Podgorița, Um, Budva este un oraș minunat și am purtat discuții uh, foarte bune și ne-am bucurat că am reușit să ajungem la un acord și aș dori să mulțumesc colegilor din Parlamentul European care au uh, contribuit la acest acord, domnul Radoș, domnul Lancă. A fost mai devreme prezent, dar a trebuit să plece. Aș dori să mulțumesc și secretariatului și interpreților pentru munca lor. Colegii care cunosc prea bine situația politică din Muntenegru, mai bine, acest context politic este dominat de partide din uh, familia social-democrată. Poate nu există aceeași diversitate ideologică din alte state. Cu toate acestea, există un dezacord profund între partidele politice când vine vorba de proiecte specifice uh, în derulare și când vine vorba de modul în care este interpretat progresul aderării la Uniunea Europeană. După cum am spus deja președintele, Muntenegru, se poate spune că Muntenegrul între țările din Balcanii de Est este cel mai avansat din punctul de vedere al derării. Este în același timp țara în care este cel mai mare sprijin al opiniei publice pentru aderarea la Uniunea Europeană și Există o competiție între partidele politice pentru a demonstra că sunt mai în favoarea aderării la Uniunea Europeană decât celelalte, dar procesul de, de aderare este unul uh, foarte politizat și există câteva puncte controversate. Uh, mă bucură cu atât mai mult că am reușit să convenim asupra unui text final al, decla- al declarației. Ne-am axat pe șase uh, domenii uh, Uh, primul se referă la capitolele 23 și 24 din procesul de aderare, statul de drept, mai precis. În mod special, am discutat pe larg nevoia de a avea acțiuni pentru a combate corupția la nivel înalt. Cred că vă puteți uh, închipui că au existat foarte multe inițiative uh, legislative pentru a combate corupția, spălarea de bani, dar noi considerăm că avem nevoie de progrese tangibile la fața locului când vine vorba de combaterea corupției. O temă uh, legată se referă la încercările de a consolida sistemul uh, judiciar. A fost numit un nou procuror uh, general, însă, din nou, progresul la fața locului nu a fost unul suficient suficient. Am discutat acest lucru cu partenerii noștri, cu colegii din Muntenegru. În rezoluție exprimăm de asemenea faptul că ne dorim înregistrarea unor progrese în domenii specifice unde s-au înregistrat uh, probleme din punctul de vedere al statului de drept. Am uh, amintit uh, afacerea înregistrărilor audio și a interceptărilor uh, telefonice. Cred că din acest punct de vedere lucrurile trebuie să se îmbunătățească. Considerăm că și uh, mediul în care funcționează, atmosfera în care funcționează mass media trebuie să se îmbunătățească. Uh, ne bucură faptul că atacurile împotriva jurnalistilor s-au redus uh, la număr și cred că și domnul Teană că s-a mulțumit de acest lucru. Cu toate acestea, atmosfera din țară nu este cea mai favor- uh, favorabilă pentru o bună funcționare a mass mediei. Reversul medaliei este că Uniunea Europeană a cerut uh, renunțarea la uh, legea privind calomnia existentă înainte. Acum există, am, a apărut o situație în care uh, unele ziare publică lucruri care nu care nu respectă standardele standarde înalte și am discutat foarte mult despre uh, necesitatea creării unor mecanisme de uh, autoreglementare suficiente pentru mass media. Celelalte trei domenii asupra cărora ne-am, uh, ne-am axat uh, sunt următoarele. În primul rând, implicarea uh, Uh, organizațiilor uh, care reprezintă societatea civilă în procesul uh, lor de decizii politice. Am discutat de asemenea despre problemele cu care se confruntă diferite grupuri din, din Muntenegru, problemele pe care le au ale minorități etnice, diferite minorități um, de orientare sexuală, de exemplu, am discutat cu reprezentanții comunității Roma, de exemplu. Am văzut care sunt problemele cu care se confruntă femeile în economie și uh, mai ales problemele speciale reprezentate pentru femei de economia neagră, problemele uh, violenței uh, domestice, problemele pe care le au persoanele LGBTI Situația din Muntenegru poate este mai bună decât cea din multe țări vecine, dar există în continuare probleme de discriminare la locul de muncă și m-a bucurat faptul că delegația a decis să stabilim care ne sunt uh, uh, prioritățile cam 10% uh, din, din, din uh, persoanele care au uh, dizabilități în Muntenegru sunt discriminate în continuare când vine vorba de accesul la, la un loc de muncă și, de exemplu, persoanele cu dizabilități nu pot avea acces în clădirea Parlamentului, deși în urmă cu 2 ani deja a fost demarată o, un proiect în acest sens am avut alături de noi o persoană cu dizabilități, membru al delegației, și a fost foarte bine că am abordat și acest punct. Și, în fine, am, avem câteva recomandări uh, care țin de economia Muntenegrului. Cer, cerem reducerea ponderii economiei gri în, uh, Munteneg- în Muntenegru și promovarea unui dialog social și a unui turism uh, durabil. Ne-am întâlnit și cu primul ministru și cu uh, vicepremierul uh, Muntanegrului, ocazie cu care am putut discuta de mai multe dintre aceste puncte amintite și cred că din, uh, din acest punct de vedere modelul adoptat de Muntenegru pentru a adera la Uniunea Europeană și anume de a discuta în primul rând capitolele 23 și 24 și de a le păstra deschise pe parcursul întregului proces de aderare este un mod deosebit de util pentru că ne permite să abordăm uh, permanent uh, probleme legate de statul de drept de fiecare dată când se manifestă probleme. Am putut de asemenea să să vizităm o instituție care ne-a permis să vedem care sunt problemele punerii în aplicare a normelor din capitolele 23 și 24. Am vizitat Salina Usin, o, o ocnă de sare care punea, uh, punea, care crea foarte multe locuri uh, de muncă și care a funcționat până, până de curând și există opinii diferite despre de ce și-a oprit activitățile. Compania care avusese autorizația de a opera această salină a dat faliment. Ne-am întâlnit cu diferiți uh, actori uh, implicați. Problema este că uh, procedura judiciară este deosebit de lungă, ceea ce înseamnă Uh, un impact uh, negativ nu doar pentru, pentru muncitori, dar, de exemplu, și pentru păsările care se opresc la salina respectivă pentru a se alimenta cu sare înainte de a traversa Marea Adriatică. Și dacă nu se vor uh, lua măsuri urgente în următoarele patru săptămâni, probabil situația nu va mai putea fi rezolvată și salina respectivă, sarea de acolo nu va mai putea fi folosită de păsările migratoare înainte de a, a traversa Marea Adriatică. Când vine vorba de capitolele 23 și 24, vedem că acestea sunt importante pentru multe alte domenii din achiul, com, achiul comunitar. Există legături cu dimensiunea economică, cu dimensiunea care ține de protecția mediului înconjurător am abordat și punctele controversate și dificile pe parcursul vizitei noastre și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această vizită pentru angajamentul de care au dat dovadă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Dodds. Văd că uh, sunteți uh, angajată în acest uh, dosar și faceți o concurență serioasă domnului uh, Tenoc. Uh, Ms. Dodds for her visit. I, I read I couldn't. Mulțumesc, doamne Dodds, pentru această delegație. N-am putut de data aceasta să vă însoțesc, dar uh, voi merge și eu, mai ales după data de 7 mai, pentru că acum se ne distrage atenția. Mi se pare că ați acoperit uh, același teritoriu politic ca și mine în raportul meu la vremea mea. Nu pare să existe o divergență extraordinară, nici la nivel de concluzie. Mă întreb, ați primit feedback sau critici uh, uh, pentru raportul meu pe care l-am avut eu în Parlament și de asemenea ați avut uh, vreo discuție cu domnul Dukanovic sau cu oficiali seniori, reprezentanți la nivel ministerial cu privire la rolul crescând al Rusiei care a devenit din ce în ce mai activă în Serbia în ultimele luni, încercând să-și încoarde mușchiul uh, Ehm, din acest punct de vedere. Oricum, eh, să nu uităm că la ehm, că marii bogați ruși sunt foarte interesați să investească pe coasta eh, de acolo. Deci ne interesează un pic acest aspect. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Raduș. Mulțumesc. Nu pot decât să confirm absolut tot ce a spus doamna Dodds. E clar că sunt anumite dificultăți, mai sunt și controverse care sunt destul de evidente în politica și în societatea muntenegreană, dar Sper să se ajungă la un bun compromis și chiar sunt premise pentru un bun compromis, ceea ce nu este o condiție uh, de la sine înțeleasă în majoritatea altor uh, state. Vreau să vă spun că, uh, așa cum a spus și doamna Dodds, la guvernare se află social-democrații, iar opoziția nu este conservatoare din perspectivă europeană. De fapt, opoziția a fost împotriva independenței Muntenegrului la referendumul pentru independență. Deci nu s-a vrut o asemenea țară în care să se acționeze politic și iată că tocmai de aceea e greu să se ajungă la un compromis. Cred însă că am reușit să obținem niște documente foarte bune, cu declarații și cu recomandările. Una dintre obiecțiile apărute în timpul dezbaterii a fost următoarea. Nu există corelare între rezoluțiile Parlamentului European și documentele uh, Comitetului uh, Interparlamentar, Comitet Mixt. Și e păcat, pentru că ar trebui să existe cel puțin o relație de corespondență între cele două tipuri de documente. Eu cred că rezoluțiile și declarațiile au acoperit principalele subiecte politice, așa cum ne-a explicat deja raportoarea, așa că nu voi zăbovi eu acum asupra detaliilor. Aș dori doar să subliniez că acest stat are niște premise puternice în plan european și a trebuit să-și mențină rolul de leadership în acest sens. După cum spunea și domnul Tenek sau după cum întreba și domnul Tenek, e adevărat că n-a mai existat același uh, nivel de sprijin uh, pentru uh, între perspectiva aderării la UE și perspectiva aderării la NATO. Tocmai de aceea eu pledez pentru o abordare comprehensivă Trebuie să existe perspectiva aderării pentru întregul Balcan de vest. Pentru că, până la urmă, politica aceasta e legată de tot ceea ce se întâmplă și în Serbia. Mulțumesc, domnule Radoș. Tocmai uh, mi-ați adus aminte de referendumul din uh, Muntenegru. Să explicăm asta. 55% din populație ar fi trebuit să fie, ar, fie uh, în favoare pentru, pentru ca referendumul să fie valid. Asta s-a impus și în plan uh, european. Și apoi, corelarea între rezoluțiile Parlamentului European și uh, documentele adunării parlamentare mixte. Sunt de acord cu dumneavoastră, însă nu sunt documente identice. Aceste documente au nevoie de acceptanța țărilor partenere. E foarte clar că nu putem să transmitem același mesaj politic în toate documentele politice pe care le adoptăm. Cel mai mult contează ca toate mesajele politice din rezoluțiile noastre să fie reflectate în concluziile Consiliului și ale Comisiei. Doamnă Dod, poate că doriți să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate, mai ales în ceea ce privește discuția cu domnul Giucanovici și influența Rusiei. Mulțumesc! Mulțumesc și mulțumesc pentru aceste uh, diferite elemente care au fost uh, ridicate cu privire la referendum și la clivajul politic din uh, Muntenegru. Principala diferență dintre Muntenegru și celelalte state din regiune constă, așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, în următorul element. Și aș spune între paranteze că referendumul a fost foarte la limită cu al său rezultat. Și până la urmă Atitudinile manifestate în timpul referendumului au continuat în uh, context politic și s-a adâncit uh, clivajul. Dar ce nu s-a întâmplat când vine vorba de apartenența la Uniunea Europeană, la, de aderare, nu există niciun fel de dubiu. Toată lumea își dorește aderarea, indiferent de pozițiile asumate în timpul referendumului. Bineînțeles că sunt diferențe de nuanțe și anumite subtilități. Dar nu e același lucru și cu aderarea la NATO. Acolo există diferențe de poziție foarte mari. Așa că să fim prudenți. Formularea adoptată de noi în uh, rezoluția parlamentară, uh, la care domnul Ternă a lucrat foarte mult, este una uh, sensibilă, pentru că pentru NATO nu există același sprijin public ca și pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deci e puțin diferită situația. În ceea ce privește uh, atitudinea față de raportul domnului Tanak, după cum a auzit probabil și domnia sa, anumit, diferite partide au utilizat acel text uh, în interes propriu, în diferite moduri. A fost interesat să, interesant să constat felul în care presa a tratat raportul. Unele articole spuneau că raportul domnului Tenec arăta că există un progres extraordinar, că Muntenegru se descurcă de minune, după care alte ziare spuneau chiar contrariul, că se arată în raport că mai sunt mari provocări, că guvernul nu face destul și alte lucruri de acest gen. Atitudinea mixtă, foarte mixtă în ceea ce privește modul în care a fost perceput raportul, ceea ce ne arată că a fost un raport bun. Pentru că dacă îi mulțumești pe toți întotdeauna, atunci probabil că nu adresezi întrebări foarte dificile. În ceea ce privește influența Rusiei, după cum s-a spus, Muntenegru Uh, e unul dintre puține state din regiune care are o aliniere perfectă la politica externă europeană și asta a venit cu anumite costuri pentru Muntenegru și a trebuit să ținem cont de asta. În discuția cu Djukanovic chiar am subliniat acest lucru și faptul că Muntenegru ar trebui să fie un stat lăudat pentru disponibilitatea de a adopta poziția europeană în plan extern. În ce măsură folosește latura rusească acest lucru împotriva guvernului? Nu, nu a fost un subiect care să fie abordat cu noi. Deci chiar nu, nu a fost un uh, lucru enunțat ca atare, ceea ce este foarte bine, pentru că înseamnă că n-au uh, existat uh, aceste uh, acțiuni de a exista un fel de șantaj investițional. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, doamnă Dot, spune președintele. O așteptăm acum pe doamna Macovei, din câte mi se pare, câteva concluzii cu privire la Muntenegru, pentru că știu că există aspirații europene, știu că există însă și um, uh, aspirații euroatlantice. Ce părere aveți despre corelarea dintre cele două? Guvernul dorește să se alăture NATO. Noi, ca delegație, ne-am axat pe acele subiecte pe marginea cărora să avem un cuvânt de spus, este aderarea la Uniunea Europeană. Și mai sunt capitolele 23 și 24, uh, unde se discută și despre um, îndeplinirea criteriilor pentru aderarea la NATO. Sunt discuții care sunt purtate în paralel de către guvern cu NATO. Ei bine, am discutat din acest uh, punct de vedere despre aderarea la NATO și în calitate de președintă de delegație vreau să vă spun, chit că poate unii membri ai delegației nu sunt de acord cu mine, e important să ne axăm pe chestiunile de stat de drept. Ca delegație noi avem uh, un cuvânt uh, legitim de spus. Celelalte subiecte nu ne vizează neapărat, e vorba de uh, elemente care țin de sistemul politic din Muntenegru. Iar decizia se ia în plan local. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. E vorba de delegația care a avut loc la Budva și este foarte bine că v-ați deplasat în alte locuri și să sperăm că se va găsi și o soluție pentru acele păsări pe care le-ați menționat. Doamna Macovei nu e în sală deocamdată. Nu se poate verifica, vă rog frumos, e pe drum sau ce, ce, ce putem afla? I don't see anybody else of the... Nu văd pe niciun alt coleg care a fost în Muntenegru în sală acum. Poate doamna Melior ar putea să ne spune câteva lucruri în timp ce așteptăm pe doamna Macovei despre întâlnirea de la Tirana, care a avut loc pe 16 și 17 martie. Și apoi vom da cuvântul doamnei Macovei despre Muntenegru. she coming? Vine. Apparently she's, uh, she's coming, coming. In, in one minute. So maybe... Vine într-un minut. Deci vă dau dumneavoastră acum cuvântul și apoi dânsei, dacă sunteți de acord. You can Voilà, Madame McAvey has joined us. Uh, fine. Doamna McAvey, ultimul punct de pe ordinea de zi este din briefingul în urma vizitei la Tirana, în Albania. Ne puteți spune câteva lucruri despre conținutul acesteia și atmosfera în general? Pentru că ieri, când am discutat despre raportul privind Albania, domnul Iacovici ne-a spus că nu era foarte uh, Uh, foarte încântat de atmosfera în general. Repetați ce a spus în legătură cu ziua de ieri. Ieri, când am dezvătut raportul privind Albania, domnul Cici, care a făcut parte din delegația dumneavoastră, ne-a spus că s-au întâmplat anumite lucruri ciudate în uh, întâlnirile de la Tirana. Ne puteți spune câteva lucruri despre acestea? Yes, starting with this, uh, uh, most of the times of this uh, uh, mission de cel mai multe ori, în vizitele în Albania în legătură cu uh, acordul de stabilizare și asociere cu această țară, din opt ședințe, doar de trei ori s-au putut adopta recomandări. În celelalte cinci ședințe nu s-au putut adopta recomandări. Și la penultima întâlnire, nu ultima, ci cea de la Strasburg de anul trecut. Situația a fost uh, groaznică. Oamenii veneau, plecau, țipau și nu s-a adoptat nimic. Dar și asta face parte din uh, angajamentul nostru de a coopera cu albanezii și să-i obișnuim la, cu democrația, cu compromisul, cu negocierile. Uh, și cu cooperarea. Deci să revenim la uh, vizita de luna trecută, acum. Am realizat un succes limitat. Adică nu s-au optat toate recomandări, am adoptat o declarație a celor doi copreședinți, deci din partea mea, ca președinte a delegației Parlamentului European și a președintelui uh, delegației albaneze pentru cei care nu știu, la putere e Partidul Socialist și în opoziție este Partidul Democrat în această țară. Și în mandatul nostru trecut, la Parlamentul European, situația stătea invers. Principalele priorități stabilite de comisie sunt în domeniul justiției, lupta împotriva lupta împotriva fraudei, lupta împotriva corupției, Luptă împotriva spălării de bani, luptă împotriva criminalității organizate, așa că ne-am concentrat pe aceste subiecte. Deci ce fac în uh, reforma sistemului judiciar și punerea în aplicare acesteia. Acum, în legătură cu climatul politic, el este foarte tensionat. Și acesta a fost deteriorat și mai mult de scandalul recent, de acum o lună și jumătate, în legătură cu declarațiile a doi membri ai Parlamentului împotriva președintelui Parlamentului Albaniei, domnul Meta, cum că dânsul ar fi uh, comandat, să spunem, crime politice, din motive politice. Ne-am întâlnit cu domnul Meta și l-am întrebat dacă are de gând să-și dea demisia în urma scandalului din poziția de președinte al Parlamentului și a spus nu, nici vorba, de ce? Apoi, după ce am plecat noi, deci, după misiunea noastră, cei doi parlamentari care au făcut aceste declarații au fost arestați pentru diferite delicte, inclusiv de făimare și declarații de făimătoare împotriva președintului Parlamentului. De, deci, sincer, există o luptă politică în această țară și eu, noi, am constatat că situația este echivalentă cu perioada dinainte când socialiștii erau în opoziție și boicotau Parlamentul. Acum socialiștii sunt la putere și democrații în opoziție și și aceștia boicotează Parlamentul. Mai revin în anumite situații. Acordul din decembrie 2014 în care domnul Cucan a jucat un rol este un lucru pozitiv, dar există o regulă în Albania, dacă e, faci parte din Parlament și nu mergi la Parlament în timp de șase luni, nu mai primești salariu. Deci, se, în, se întorc de când în, din când în când ca să nu se facă șase luni, să-ți primească salariile. Ne-am întâlnit cu prim-ministrul Ne-am întâlnit cu președintele Parlamentului, cu președintele Albaniei, domnul Nașani. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții societății civile, cu un grup de lucru privind reforma justiției la Ministerul Justiției și cu anumite ONG-uri, cu ambasadorii, ambasadorul Uniunii Europene din Croația și cu alți ambasadori și această reuniune a fost foarte importantă. A fost prima reuniune în care am primit informații obiective și au subliniat și ei că s-au înregistrat anumite succese în lupta împotriva corupției, s-au rezolvat anumite cazuri, puține, că doar, sunt doar la început, dar așa încep lucrurile. Problema este de încredere în procurorul general. Ambasadorii, inclusiv uh, ambasadorul Uniunii, din partea Uniunii Europene, au spus că nu au mare încredere nici ei, nici populația în procurorul general. El este același ca și în regimul precedent, a fost păstrat, dar percepția, inclusiv a ambasadorilor în legătură cu această persoană, este negativă. Deci, s-au uh, înregistrat anumite succese în lupta împotriva corupției, în reforma sistemului judiciar, tot așa uh, limitate, și în administrația publică. Sunt uh, uh, progrese pe hârtie, dar știm că cea mai importantă este punerea în aplicare și aici e buba. Aceasta este partea dificilă. Cu toții am fost de acord că data, dacă s-ar stabili o dată pentru deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană, acesta ar putea avea uh, consecințe pozitive asupra reformelor. Procesul în sine e important, așa cum s-a întâmplat și cu alte țări. Apoi, dacă se, duce, se merge până la capăt și se, in, și se intră în Uniunea Europeană, asta e altceva. Dar e important să înceapă aceste reforme pentru că așa se schimbă țara. Aș dori să spun acum că acest acord de stabilizare și asociere UE Albania nu are reguli de funcționare, de procedură și am de gând să propun astfel de reguli pentru că am văzut ce s-a întâmplat fără reguli de procedură. Nimeni nu respectă termenele, nimeni nu respectă cine ia cuvântul, dăm cuvântul unuia și cinci sau șase vorbesc pe deasupra, nu e niciun fel de ordine. Și am avut o întâlnire cu vicepreședintele Partidului Democratic, președintele nu era în țară și s-a mirat că ne-am întâlnit cu patru miniștri care ne prezintă situația acestei comisii parlamentare și ne spun ce au făcut în aceste domenii esențiale din reforme și am explicat că așa funcționează democrația, că noi în orice parlament, în parlamentele naționale sau în parlamentul european, convocăm executivul, miniștri, comisar și așa mai departe să ne spună ce au făcut și apoi punem întrebări și, și criticăm. E normal să fie așa ne, și ne-a spus de ce ne întâlnim, vă întâlniți numai cu unul, de ce cu patru. Deci, am avut o lungă dezbatere și chiar dacă noi am spus foarte clar lucrurile și am rezolvat problema înainte de uh, ședință a început cu aceste probleme formale, de ce e mass media prezentă și așa mai departe. Deci, Așa cum am spus, am constatat același comportament, aceleași tensiuni politice în țară, care durează de ceva vreme. Fie că e la putere un partid, fie că e celălalt. Și e important de spus că nu am adoptat recomandări. Parlamentul European a făcut multe eforturi, am uh, uh, pregătit de două ori amendamente de compromis. Și din cauza faptului că unul sau două dintre amendamente nu au fost acceptate de toată lumea, nu au fost de acord să se adopte recomandări, dar informal toată lumea a spus că știau chiar cu o săptămână înainte că nu vor accepta adoptarea recomandărilor. De aceea spun că avem nevoie de reguli de procedură, pentru că acum recomandările pot fi uh, adoptate doar dacă sunt votate de o majoritate largă. Ce înseamnă o majoritate largă? Deci, așa cum am spus, voi pregăti regulile de procedură și apoi ele vor fi votate în uh, Comisia de Asociere. Vă mulțumesc, doamnă Macovei. Acum înțelegem mai bine ce spunea domnul Iacov Cici ieri. Și acum voi da cuvântul doamnei Suzane Melior, care a fost și dânsa, a făcut și dânsa parte din delegația de la Tirana. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Particip, uh, am participat pentru prima dată la asemenea uh, comisie pentru uh, stabilizare și asociere, deci impresiile mele pot să fie subiective. Doamna Macovei a încercat să ne explice cât de dificil s-au desfășurat discuțiile și cel mai controversat punct a fost participarea la trei uh, miniștri la discuțiile pe care le-am purtat și dacă această situație este una normală sau, în mod normal, doar ministrul de externe al țării respective își prezintă poziția. Nu știu care este răspunsul, care este situația normală, însă sunt de acord cu dumneavoastră, lucrurile trebuie să fie lămurite, astfel încât toată lumea să știe care este procedura de urmat uh, în aceste comisii pentru Stabilizare și Asociere. Impresia mea din, din Albania este că, la nivel politic, se încearcă promovarea, adoptarea unor legi, însă trebuie să reușim, în primul rând, să ne adresăm uh, societății civile, să reușim să depășim această prăpastie între societatea uh, civilă și politică, Colegul meu, Fleckenstein, ieri a spus foarte bine că este nevoie ca oamenii să își dea seama că au loc uh, evenimente, mm, schimbări pozitive și că doar așa se vor implica în viața politică. După cum am spus, s-au făcut propuneri de modificări legislative și cred că putem să privim optimiști uh, înspre viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul acum doamnei Schlein, vă rog. Mulțumesc că am participat și eu la această delegație și, așa cum a spus uh, colega Macovei, cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat este cea legată de instabilitatea politică și cu totala incapacitate de dialog între opoziție și majoritate, care riscă să ducă la o delegitimizare constantă a instituțiilor atunci când uh, trebuie să redea încrederea cetățenilor în instituții. Această instabilitate politică care s-a uh, concretizat în diverse tensiuni, inclusiv în întâlnirile cu noi, uh, bineînțeles, sperăm că ea va scădea în lunile următoare, pentru că urmează alegerile locale care va avea loc în iunie și eu sper că după aceste alegeri toată lumea va scădea tonul și se va reveni la un dialog absolut indispensabil pentru ca procesul de reforme să avanseze. S-au făcut anumite uh, progrese în legătură cu cele cinci priorități, așa cum s-a spus, dar, bineînțeles, mai sunt multe de făcut, pașii sunt încă timizi. În legătură cu reforma justiției s-a creat această comisie ad hoc, dar e nevoie de mai multe de implicare mai mare a Comisiei de la Veneția și e nevoie de o depoliticizare, nu doar a sectorului judiciar, ci și din, în administrația publică. E nevoie de profesionalitate și independență, atât în domeniul judiciar cât și în administrația publică. Este esențial acest lucru într-un stat democratic lupta împotriva corupției și criminalității organizate se încearcă să se facă mai multe, dar e nevoie de o cooperare și cu forțele de ordine. Am discutat despre acest lucru cu colegii din Albania și discuția pe acest subiect a fost foarte utilă și sunt de acord cu colega Suzan Melior că e nevoie de o mai multă, mai multă implicare din partea societății civile, care poate avea un rol important de monitorizare a situației dintr-un punct de vedere um, extern, nu direct implicat în dezbaterea politică și în polarizarea din această dezbatere. Eu am personal am insistat și asupra nevoii unui mecanism, unui sistem Uh, unui peisaj mass media imparțial, independent, pentru că independența mass media este esențială pentru ca mass media să joace acest rol uh, de uh, semnal de alarmă, dacă e nevoie într-o democrație. Dar avem speranța că încă de la următoarea întâlnire să dialogăm mai bine și să reușim să adoptăm concluzii, recomandări. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Boștinaru. Uh, raportor for the contribution and... Mulțumesc, doamne raportor, pentru informațiile oferite în legătură cu evoluția situației din Albania. Pentru cei care cunosc modul în care evoluează sau evoluat situația din Albania, să nu uităm că ea este rezultatul greșelilor făcute de Albania în trecut, dar și rezultatul ă, greșelilor noastre ale un Parlamentului European. Și mm, dacă nu uităm ă, acordul ă, pe care l-au intermediat domnul Cucan și domnul Fleckenstein, cele două grupuri politice trebuie să respecte angajamentul nostru și anume să nu sprijine în mod necondiționat vreuna dintre cele două părți. Să le criticăm dacă e nevoie, pentru că sunt obișnuiți să facă apel la PPE sau la socialiști pentru a-și promova propriile idei, propriile priorități. Mm, dar noi nu știm nici măcar dacă informațiile pe care ni le dau uh, sunt de încredere. Deci trebuie să verificăm mai întâi, înainte de a sprijini. Și în al doilea rând, să fim uniți între noi în legătură cu principalele aspecte în Albania. Știind că rolul Albaniei în regiune este atât de important. Să nu uităm ultima declarație a primului ministru Edirama în legătură cu relațiile din Kosovo. Și ținând cont de cele învățate din modul în care se poartă cele două părți la Tirana, trebuie să ajungem la o concluzie importantă pentru grupurile noastre politice, și anume să avem capacitatea și curajul uneori să ne distanțăm de interlocutorii noștri atunci când e nevoie pentru a arăta că atunci când s-a căzut de acord în legătură cu anumite reguli de cele două părți, atunci Uh, regulile trebuie respectate. Dacă nu, trebuie să existe sancțiuni dacă nu se respectă regulile. Pentru că, având în vedere ultimele evoluții, există o tendință clară a celor două părți să joace un joc politic sau să transfere la Bruxelles, să transmită la Bruxelles, la Parlamentul European, lucruri care nu pot fi rezolvate decât la Tirana, în Albania. Și să pună, trebuie să se pună capăt uh, situațiilor din trecut, când primul ministru venea și în mod necondiționat îi se acorda sprijinul. Dacă reușim în Albania, poate până la urmă vom reuși și în fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Și unde și acolo cele două principale grupuri politice trebuie să stabilizeze situația. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Boștinaru. Monica, doresc să mai spui câteva lucruri? Da, mulțumesc colegilor pentru um, tot ceea ce au spus. Am fost împreună uh, și la bine și la rău. Mulțumesc doamnei Melior și doamnei Schlein care au luat cuvântul. Sunt de acord că uh, Trebuie să sprijinim măsurile reale adoptate pentru a se merge împreună. Nu trebuie să sprijinim indiferent ce se face, chiar dacă măsurile sunt proaste, doar pentru că au fost luate de un anumit partid. Deci nu trebuie să luăm partea uneia dintre uh, partidele politice de la Tirana. Uh, am fost criticați uh, de acest lucru în uh, um, această misiune de societatea civilă, de organizațiile cele mai importante ale societății civile din Albania. Ne-a spus clar că nu le-a plăcut, de, nu le-a plăcut deloc, nu au apreciat deloc când uh, principalele grupuri din parlament, politice din Parlamentul European au luat partea Uh, partidului care era din familia lor politică. Nici oamenii n-au înțeles acest lucru, pentru că cetățenii doresc să fim imparțiali, să spunem ce e bine, ce e rău, indiferent cine ia măsurile respective. Și trebuie să, de asemenea, să, să repetăm că trebuie să se implice mai mult societatea civilă, noi trebuie să ajutăm societatea civilă, pentru că diferența e mare între Tirana și restul țării. În restul țării, sărăcia e la ordinea zilei, lipsește informația și ce se întâmplă nu are nicio legătură cu aderarea la Uniunea Europeană. Deci diferența între Tirana și restul țării e foarte mare. Deci trebuie să contăm pe societatea civilă și să o sprijinim cât mai mult. Sunt sigură că data viitoare vom face aceleași eforturi sau poate și mai multe eforturi, așa cum le-am și spus de altfel, să adoptăm până la urmă recomandări, pentru că aceste recomandări sunt interesul țării, nu ale noastre. Nu le adoptăm pentru noi, le adoptăm pentru ei. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult uh, colegelor care au fost uh, alături de mine în această misiune dificilă. Thank you very much, Madame Vă mulțumesc, doamnă Macovei. Sperăm din inimă că veți reuși să adoptați cât de repede regulile de procedură. Am participat și eu în mandatul trecut la unele dintre întâlniri alături de predecesorul dumneavoastră, domnul Cucan. E clar că impresia noastră în legătură uh, cu aceste misiuni fără recomandări uh, nu e una bună. Am văzut cât de mare diferența cu Muntenegrul și problema polarizării politice între uh, partidul de la guvernare și cel din opoziție este evident, evidentă și similară cu Macedonia. Nu e deloc un lucru bun și noi trebuie să promovăm dinamica europeană în direcția dorută de noi. Deci vă mult succes, știm că nu e ușor și sperăm că următoarea întâlnire cu albanezii va fi mai productivă. Doar câteva cuvinte. Doresc să spun că mass media a fost prezentă la început. Am avut aceeași uh, experiență și în Moldova cu comuniștii și după ce iese mass media din țară se începe treaba. Dar mass media a spus Iată, și cu Parlamentul European prezent acolo se ceartă. Bun, se ceartă între ei. Oamenii s-au săturat de scandalurile politice și când au văzut că se ceartă și cu noi, pe mai nimic, acest lucru nu a fost deloc pozitiv pentru ei și au dat seama de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Cu asta suspend ședința. Ne revedem la începutul lunii mai. Vă mulțumesc foarte mult!